Mes chers collègues, bonjour. Nous allons reprendre. Dragi colegi, bună ziua. Vom deschide această ședință. Proiectul de ordine de zi poate să fie adoptat dacă nu există obiecții. Procesul verbal al reuniunii din 29 august poate să fie adoptat dacă nu există obiecții și începem imediat cu primul punct de pe ordinea de zi, raportul de inițiativă privind planul de acțiune în ceea ce privește mobilitatea militare, un uh, proiect de aviz uh, pentru Comisia AFET și dau cuvântul raportorului nostru, apoi raportorilor din umbră. Și o să încerc uh, să auzim și părerea Comisiei Europene. Domnule Telicca, bună dimineața, vă dau cuvântul. Aveți cuvântul. Vă mulțumesc foarte mult, dragi colegi. Bună dimineața. Nu vreau să mă repet în legătură cu ceea ce se regăsește în proiectul de aviz. Este unul destul de scurt. O să Uh, încep prin a vă face recomandarea să citiți acest proiect cu atenție. Chestiunile sunt foarte clare pentru mulți dintre noi, dar știu că uh, ar putea să presupună o serie de dificultăți pentru unii colegi sau pentru unele grupuri politice. Cred că vreau să subliniez uh, un element important chiar dacă se numește militar, este pentru uh, dublă utilizare și militar înseamnă că dacă punem în aplicare din faza conceptuală până la construcția propriu-zisă sau uh, crearea de plus valoare pentru o infrastructură, infrastructură deja existentă înseamnă că pe de-o parte, trebuie să ne asigurăm că depindem pe capacitățile noastre dacă este nevoie pentru uh, chestiuni de prevenire sau de apărare, să putem uh, să deplasăm uh, echipamentul militar, dar vreau să subliniez că nu în mod uh, necesar trebuie, lucrurile trebuie să meargă numai în direcția uh, scopurilor militare, ci uh, putem să ne gândim și la situațiile de urgență uh, civile, când uh, este nevoie de o deplasare, deplasare rapidă. Asta am dorit să subliniez în primul rând. În al doilea rând, uh, un lucru discutat explicit sau implicit și o să găsiți un accent în proiectul de aviz, vorbim despre uh, dubla utilizare. Oricum, nu ne vom axa pur și simplu numai pe uh, obiectivul sau pe proiectul militar, ci întotdeauna trebuie să ținem cont de scopul dacă e vorba de marfă, călători, acest tip de transport uh, trebuie să beneficieze de astfel de infrastructuri. Cred că acest lucru este foarte clar. Apoi, vrem să evităm situația în care, din motive clare de natură militară, vom uh, modifica anumite proiecte, indiferent în ce stadiu se află, cu costuri suplimentare care uh, trebuie avute în vedere. O să analizăm uh, fazele concrete și atunci când se începe cu un plan trebuie să subliniem că uh, trebuie de la bun început să avem în vedere conceptul. În general, proiectul de aviz este unul pozitiv. El este în conformitate cu deciziile politice și uh, punctul de vedere preponderent, după părerea mea, este că e vorba de o necesitate uh, pe care Uniunea Europeană trebuie să o aibă în vedere într-o lume care devine tot mai complicată și uh, sunt, sunt convins că toată lumea uh, își dă seama de acest lucru. Aș spune, doamnă președintă, că uh, ca remarci introductive m-aș opri aici pentru că m-am uh, uh, referit uh, la acest lucru în uh, contextul uh, CEF, instrumentul Connecting Europe, însă anvelopa militară nu este un apendic pe care îl desprindem de CEF, îl vedem separat, ci e vorba de resurse suplimentare pe care, de fapt, le integrăm în CEF. Acest lucru este foarte important. Uh, principiile standard ale uh, CEF-ului, legislația CEF-ului, uh, așa cum o vom adopta curând, sper, se vor apla, aplica. Mă scuzați. Așa cum am spus, avizul este unul scurt și sunt gata să îmi puneți întrebări. Mulțumesc, domnule Telișca. Puteți să ne reamintiți suma? Sunt 6 uh, miliarde sau 5? E vorba de 6 miliarde sau 6,5 miliarde? șase virgulă treizeci și cinci Mulțumesc, domnule Telișca. Cu multă plăcere. Domnule Vilmon de Cop. Mulțumesc că uh, am uh, onoarea de a-l înlocui pe Marian Marinescu. El este în Viena în momentul de față, la, participă la întâlnirea biroului, de aceea el e acolo și eu aici. Privind cerul uh, întunecat de afară, aș vrea să mulțumesc uh, uh raportorului, numele meu și al domnului Marinescu, pentru acest uh, proiect de aviz. domnul Marinescu și raportorul sunt coraportori la celălalt dosar, ceea ce simplifică lucrurile. Așa cum s-a spus, uh, uh, cuvântul cheie este dubla utilizare, dual use. Însă întrebarea mea este următoarea. Oare gândesc bine atunci când spun că utilizarea civilă uh, este primordială? Dacă vorbim despre bunurile cu o uh, dublă utilizare, cred că punctul de pornire este utilizarea civilă și trebuie să vedem cum putem asigura acest lucru. Dacă e vorba de 6 sau 6,5 uh, miliarde, lucrurile trebuie să fie clare. În propunere regăsim 6,5 și aș dori să rămânem la această cifră. Până în 31 decembrie 2019, Comisia va face un inventar al proiectelor care ar uh, putea fi implicată. Deci uh, trebuie să așteptăm să vedem ce anume uh, vom avea aici, în această anvelopă. Este oarecum straniu că vorbim din nou despre scopuri militare. Ar trebui să vorbim despre scopuri pașnice, dar în această direcție se îndreaptă lumea. Mulțumesc lui Pavel și sunt uh, uh, de acord. O să vedem cum uh, procedează AFET. Mul Mulțumesc, domnule Van den Cap. Într-adevăr, scopul pașnic. Doamna Grapini, aveți cuvântul. Mulțumesc frumos, doamna președintă. Vreau să încep prin a mulțumi Comisiei pentru că m-a ajutat foarte mult în calitate de raportor uh, alternativ, uh, m-a ajutat comunicarea pe care a transmis-o privind planul de acțiune vizând mobilitatea militară, evident uh, poziția înaltului reprezentant al Uniunii și a doamnei comisar pe transport. Vreau să-i mulțumesc și raportorului, domnul Telicca, pentru proiectul de aviz și pentru explicațiile pe care astăzi le-a dat. Eu vreau să vă informez că am avut un working group în uh, grupul meu și am încercat să explic. E adevărat, uh, spunea colegul mai înainte că de ce militar, că n-ar trebui să ne gândim. Însă, în primul rând, nu trebuie să evităm ceea ce știm că există, pentru că dacă nu vrem să vorbim despre lucruri care nu ne plac, ele uh, uh vor avea efect negativ în al doilea rând, aș vrea să spun că, așa cum spunea și domnul Tălicica și uh, de asemenea antivorbitorul meu, există acel cuvânt cheie de dublă utilitate și să nu uităm că uh, mobilitatea militară nu este numai pentru război. Deci când avem calamitate, când avem uh, în atâtea uh, lucruri groaznice care s-au întâmplat, au intervenit uh, echipaje militare care aveau nevoie să se deplaseze cu uh, tehnică militară. Uh, ori, uh, ceea ce se vrea acum să se integreze mobilitatea militară în uh, mobilitatea civilă, să spun așa, eu eu o văd ca, așa am explicat și în grupul meu, eu o văd de fapt ca o economie, pentru că ce ar fi să facem uh, poduri pentru mobilitate militară, poduri pentru civil, uh, autostrăzi pentru mobilitate militară, autostrăzi pentru civil. Eu cred că integrarea mobilității militare în transportul civil pe cale rutieră, pe cale ferată sau aeriană, Ă, dacă o facem înțelept, poate să conducă la ă, ă, o eficiență economică, pe de altă parte, poate să sporească până la urmă securitatea cetățenilor. Nu trebuie să fugim de acest cuvânt. Noi avem această obligație să asigurăm securitatea cetățenilor. Din punctul meu de vedere, suma alocată nou exercițiu, eu am, domnul Telicica, de 6,5, nu de 6,35, dar poate că Uh, poate că nu e atât de important uh, uh, suma, ci mai ales modul cum o cheltuim și cum integrăm și în rețeaua TNT și în rețeaua de transport civil inteligentă și în cerul unic european, fără însă a, transporta, a afecta transportul civil. Eu în uh, amendamentele care le-am pregătit am mai uh, spus ceva că ar trebui să clarificăm uh, cum se fac transporturile mărfurilor periculoase, pentru că în anumite situații trebuie transportate și asemenea mărfuri militare vorbesc acum pentru că pentru civile avem și uh, cred foarte mult că este un raport uh, unii îl consideră tehnic alții politic eu îl consider și tehnic și politic dar uh, eu cred că este necesar să avem acest raport și încerc să negociez cu raportorul și cu colegii din grupul meu amendamente care să ducă de fapt la rezolvarea unor situații să prevenim de fapt anumite situații și să facem ca <clears throat> intervenția și uh, mobilitatea militară să nu fie neglijată și să nu fie uh, dată la o parte în raport cu mobilitatea civilă. Până la urmă avem nevoie de amândouă pentru securitatea cetățenilor din Uniunea Europeană. Vă mulțumesc. Merci beaucoup, Madame Gra Mulțumesc, uh, doamna Grapine. Domnul Zlateschi. Mulțumesc, doamnă președintă. Mulțumesc uh, foarte mult. În general, uh, susținem această inițiativă privind uh, adaptarea infrastructurilor civile pentru scopuri militare. Înțelegem cum funcționează principiul. Dacă vrem pacea, trebuie să ne pregătim pentru război. Mai ales că Uh, războiul se termină undeva la frontiera Uniunii Europene. Aș dori să spun câteva cuvinte uh, despre rețeaua transeuropeană de transport și adaptarea sa la scopuri militare. Până acum, TNT uh, a avut un, o utilitate civilă până acum. Acum există planuri pentru rute alternative, care sunt finanțele pentru această infrastructură. Dacă o parte din uh, rețea nu este acoperită de această anvelopă, dacă trebuie să avem uh, o rută paralelă, cred că acest lucru trebuie avut în vedere. Poate și alte observații în ceea ce privește finanțarea, de exemplu, distribuirea fondurilor care vizează proiecte concrete. Apoi, criteriile de selecție. Trebuie să existe un soi de uh, concurs pentru aceste proiecte. Trebuie să avem suficient timp să planificăm uh, din timp și bine astfel de proiecte. Uh, Comisia a spus și nivelul de uh, finanțare, 30%, apoi 50%, însă avem uh, mai mult, nevoie de mai multe detalii. Nivelul de finanțare s-ar putea să nu fie întotdeauna cel potrivit, mă tem. Și acest lucru oarecum uh, mă preocupă și aș dori să aflu un răspuns la asta. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Slotovski. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă președinte. Am prefera ca uh, mobilitatea militară să nu facă parte din CEF, pentru că uh, nevoile uh, civililor sunt foarte mari și ne preocupă scoaterea a 6,5 miliarde din CEF. Există nevoia de a descrie cum vor uh, fi folosiți banii uh, și uh, ce putem spune despre proiectele deja existente. Cred că trebuie să rezolvăm problema cooperării transfrontaliere și a intramobilității echipamentelor militare. Mulțumesc! Domnul Van Delen, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamnă președintă. În alinatul 2 al uh, proiectului de aviz, raportorul susține puternic decizia. Însă uh, am câteva întrebări, doamnă președintă. Nu cred că puternic uh, este cuvântul potrivit atunci când vorbim despre utili dubla utilizare. Relația dintre uh, civil și militar. Ce puteți spune despre aceast, acest raport, această relație? Dacă ne uităm la divizarea de pe aeroportul și în spațiul uh, militar, cred că lucrurile sunt foarte bine împărțite. Cred că trebuie uh, Uh, să stabilim foarte clar că uh, scopul militar nu trebuie să aibă întâietate față de cel civil. Vor fi proiecte cu uh, dublu scop, cu dublă utilizare. Asta înseamnă că vor avea o poziție mai bună în vreme ce alte proiecte care sunt importante din punct de vedere al mediului, să spunem, uh, dar schimbările climatice ar putea fi uh, lăsate deoparte. Acestea sunt cele două aspecte. Apoi, n-am auzit pe nimeni să vorbească de unele lucruri. Sigur, a, asta e problema. Avem nevoie de legislație. Însă efectul ar fi că începem cu dubla utilizare, care pare uh, un lucru inocent, nu poți să te opui la asta, dar uh, înainte de a ști uh, uh, unde ești, uh, uh, lucrurile se complică. Este un soi de uh, aprobare de tip salam. Întâi uh, ai o bucățică și după aceea ai toată Uniunea uh, Europeană pentru apărare. Cred că lucrurile trebuie să fie uh, nuanțate. Doamna Demonte, aveți cuvântul. Grazie, președinte. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, aș dori să mulțumesc foarte mult raportorului pentru propunerea sa, însă trebuie să plecăm de la comunicarea Comisiei Europene și de la proiectul de raport al Comisiei AFET în care avem deja anumite direcții care sunt destul de explicite, spun eu. Se vorbește de o utilizare duală, dar uh, se vorbește totuși de mobilitate militară destul de explicit. Deci nu e vorba aici de referire tehnică, ci e vorba de anumite norme care sunt destul de clar uh, cu valență politică. După părerea mea, acestea vor influența impactul acestui document și, uh, și banii pe care îi avem la dispoziție de 6 miliarde sau 6 miliarde și ceva își spun cuvântul în acest sens. Proiectele care se vor realiza din aceste uh, bani, uh, vor, acești bani vor trebui să fie analizate foarte cu prudență pentru că tocmai și Comisia Europeană a vorbit despre direcția în care se dorește să se meargă zonele transfrontaliere și podurile. Uh, și calendarul e foarte îngrijorător, după părerea mea. Avem foarte multe termene care vin foarte repede, chiar 18 septembrie și după aceea în anul 2018, 2018 îmi scuze, și 2019 la început sunt termenii. Trebuie să vorbim și despre, în general, îmbunătățirea infrastructurii pentru ca să nu uh, uităm că aceste, acest beneficiu trebuie să vină odată cu cu aceste noi proiecte care se prevăd într-o Europa care se pregătește totuși să se apere de atacuri potențiale din exterior. Mi se pare totuși anacronist uh, să vorbim astăzi, anacronic să vorbim de uh, apărare numai pe sol. E clar că infrastructura trebuie să fie mult mai uh, vastă decât doar pentru apărare la sol. Când e vorba de investițiile transfrontaliere, vreau să știu despre ce frontieră este vorba. E vorba de frontierele dintre statele membre sau dintre frontier, da, frontiera dintre statele externe Europei și Uniunea Europeană. Vreau să-l întreb uh, pe raportor dacă poate să ne spună câte ceva despre această precizare. Mulțumesc, doamna de Monte. Domnul Kramer, vă rog. Mulțumesc. Înțeleg că s-a spus că nu poți să-ți aperi pacea decât dacă ești gata și să te aperi. Însă întrebarea e de ce sectorul transportului trebuie să pună la dispoziție pentru infrastructuri militare 6 miliarde de euro. N-aș avea nimic împotrivă dacă ne-ați spune că pentru infrastructură e nevoie de mai mulți bani, aceștia sunt după aceea Uh, extrași și repartizați egal la toate domeniile și atunci putem să înțelegem. Dar faptul că numai transportul din nou trebuie să disponibilizeze 6,5 miliarde pentru infrastructura militară, când transportul deja la fondul Juncker a fost cel care a contribuit cu cel mai mult mi se pare că noi trebuie să fim casa generală de la care se scot banii cei mai mulți pentru ca să se finanțeze diverse proiecte. Nu mi se pare corect. De ce nu sunt și alții aici care să participe? De ce de să nu se, iau, de, se ia, de exemplu, și fondurile din agricultură? Pentru că și acolo contează domeniul respectiv pentru pace și pentru uh, toate pregătirile militare de care avem nevoie. Deci eu nu o să pot să votez pentru acest raport. Nu mi se pare corect și acesta e motivul. Vă mulțumesc, domnule Kramer. Înainte să dau cuvântul uh, comisiei, eu vreau să vă spun că vă înțeleg, dragi colegi, dar avem deja o problemă cu conceptul militar. Eu zic că Atunci când vom vorbi de schimbările climatice, o să înțelegem că vom avea de gestionat consecințe ale schimbărilor climatice sau fenomene uh, și pe care tot noi va trebui să le gestionăm. Consecințele nu vor fi neapărat militare, dar vor fi în primul rând umanitare. Cuvântul militar, eu zic că de fapt e cam unilateral, îi lipsește partea de umanitar. Când vorbim despre strămutarea populațiilor, de exemplu, și când aceste grupuri de populații vor trebui să fie transportate, bineînțeles, prin intermediul mijloacelor de transport, atunci uh, se vede că acest fond de 6,5 miliarde de euro nu trebuie să fie focalizat numai pe aspecte pur militare. Adică eu cred că suma aceasta trebuie să fie prevăzută și pentru totalitatea transporturilor prevăzute. Însă vreau să atrag atenția că cele 6,5 miliarde sunt prevăzute pentru transporturi, renovarea infrastructurii, mai multe mobilitate, avem obiective pe care trebuie să le atingem și pe care trebuie să le regăsim pe această linie bugetară uh, de care vorbim aici. Îi dau cuvântul domnului Colson de la DigiMove, vă rog, de la comisie. Vă mulțumesc foarte mult, domnule, doamnă președinte. Care este obiectivul acestei propuneri? Obiectivul este să se folosească sinergiile sau să se ia, să iasă la iveală acele sinergii existente între politica de transport și politica de apărare. Eu personal sunt de acord cu dumneavoastră, prefer termenul politică de apărare cuvântului militar, pentru că cine spune politică de apărare spune, uh, de fapt, uh, că există un domeniu mai larg acolo la care ne referim. Dumneavoastră aveți dreptate, aceste infrastructuri vor servi în același timp și altor scopuri decât strict militare. Cu siguranță ele vor fi utilizate, de exemplu, unor deplasări umanitare și armata uh, în majoritatea țărilor noastre are și această funcție umanitară de protecție civilă și deci protecția civilă va putea să se servească de aceste infrastructuri și va avea nevoie de ele. În primul rând trebuie să fie foarte clar. Mecanismul uh, interconectarea Europei uh, nu va finanța nimic care nu este util pentru politica de transport prin uh, cuvântul dual use, utilizare dublă, există o angajare puternică din partea Comisiei de a face ceva care va fi necesar atât în domeniul apărării, dar care trebuie să fie în același timp și util pentru domeniul transportului. Această utilitate va fi determinată cu toată transparența necesară, mai ales mergând către actorii importanți din domeniul transporturilor și întrebându-i care sunt investițiile sau ce tip de investiții necesită dar când se uită la investițiile militare posibile, care ar putea să le fie utile direct. E vorba de actorii din sectorul transporturilor, care vor fi ei, în primul rând, deci statele membre, uh, cei care vor determina ce este util pentru politica de transport și aici revenim la un punct foarte important. Aceasta va permite să facem mai multe pentru rețeaua TNT. De altfel, în momentul în care va fi util proiectul pentru politica de transport, atunci e clar că va trebui să se desfășoare în rețeaua TNT. Și în rețeaua TNT va permite, de exemplu, să se financeze și rețeaua globală în care momentan am finanțat foarte puțin, sau pe rețeaua centrală, în afara coridoarelor, unde de asemenea n-am finanțat foarte multe. Deci e un win-win, se câștigă de ambele părți. Se va permite, deci, o finanțare mai rapidă a unor lucruri necesare și utile pentru transport, investind în întreaga rețea TNT, de fapt. În același timp am finanțat foarte puțin în domeniul șoselelor în rețeaua atente și acolo mai avem potențial de folosire a mecanismului pentru că va exista și interes pentru transporturi, dar și un uh, interes militar în proiectul respectiv. Eu zic că tocmai această formulă ne va permite să mergem mai departe la politica de transport decât am uh, reușit până acum. Și ca să revenim la proiect – Proiectele vor fi selecționate la fel cum sunt selecționate acum pentru mecanismul uh, Conectarea Europei. Vor fi licitații pe baza unor criterii foarte precise și vom alege cele mai bune proiecte. Unii deputați au discutat despre caracterul transfrontalier. Bineînțeles că acest criteriu va fi și el foarte important, pentru că este util și în mecanismul interconectarea Europei și acolo proiectele transfrontaliere trebuie să fie în primă linie. În legătură cu bugetul, în niciun caz nu va fi vorba de retragerea um, bugetului de la CEF. E un buget care va trebui să se adauge peste și este prezentat de către Comisie ca o chestiune suplimentară. Dacă ne uităm la perspectivele financiare, vedem că el este într-un capitol diferit, care este politica de apărare și de securitate și că nu este, de fapt, uh, parte din celelalte linii. Dar el trebuie să fie gestionat de către uh, CEF. Mă uit acum la celelalte întrebări care s-au pus, pe care mi le-am notat nu va exista nicio formă de decizie arbitrară. Vom utiliza procedurile pe care le-am utilizat și la CEF. Dumneavoastră cunoașteți foarte bine procedurile care guvernează acest mecanism și nu vom schimba criteriile, le vom folosi pe aceleași. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule Colson, pentru această clarificare. Acum, domnul Telici, care are cuvântul din nou. Vă rog, domnule raportor. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc tuturor colegilor, raportor din umbră și colegilor care au luat cuvântul. În general, vă mulțumesc pentru implicare. Au fost puncte de substanță pe care le-ați adus în discuție aici cu toții și vă mulțumesc. A să încep cu dumneavoastră, doamnă președinte, pentru că dumneavoastră ați abordat aspectul umanitar. Mi se pare o propunere foarte bună. Eu zic că se poate integra foarte bine și ați reflectat foarte bine și ceea ce doream eu să spun. Scopuri militare, civice, urgențe. Îmi pare rău să aud că unii colegi vor să voteze împotrivă, pentru că uh, s-ar putea ca în orice stat membru să ajungem într-o situație în care, fie că e vorba de un dezastru natural sau de un eșec de construcție, va trebui să mișcăm uh, material militar uh, greu și nu vom dispune de infrastructura necesară și oamenii s-ar putea să moară. O, pare rău să o spun, nu vorbesc aici demagogic, ci chiar s-ar putea să n-ajungă la ei acele ajutoare, de exemplu. Atunci când votăm pentru sau împotriva, trebuie să ținem cont de acest aspect. Cineva a spus că există îngrijorări în legătură cu utilizarea fondurilor. Pot să fac câteva exemple din uh, proiectul de aviz, dar unul dintre ele mă interesează mai mult. E vorba de aliniatul 5 trebuie să fie eligibil numai dacă se adaugă la o infrastructură existentă civică și dacă se poate finanța în cadrul TNT uh, și se poate folosi infrastructura în mai multe scopuri. Este evident, după părerea mea, că scopul principal aici este evident că nu este uh, unilateral. Vom ține cont de toate criteriile, vom ține cont de valoarea adăugată pe care o aduce, de exemplu, în alte domenii, dacă există deja concepte, planuri, construcții. Chiar în textul pe care îl avem acum vorbim chiar explicit despre poduri, despre șosele, uh, și așa mai departe. Deci, în niciun caz nu vom integra un proiect care va fi pur militar, care va fi dominant militar sau va avea numai scopuri militare. Acesta este un lucru sigur. În legătură cu mijloacele financiare, nu știu dacă e vorba să ne uităm la paharul uh, plin sau pe jumătate gol, sau dacă întâi a fost oul sau găina, dar mulți au vorbit de luarea banilor, sau cineva a vorbit de luarea banilor de la bugetul transportului nu știu cum ați ajuns dumneavoastră la această concluzie. Pentru că, după, dacă ascultați ce spunea Comisia, din contră vine în plus această sumă. Nu e ca și cum uh, aceste 6,5 uh, sunt, uh, sunt um, anvelopa militară. Din păcate, cred că trebuie să vă uitați mai atent, pentru că e vorba de o sinergie aici, de bani adiționali. Au mai spus și alți colegi, cred că domnul Van Dalen a spus că în text este susține puternic alocarea mm, anvelopei militare. Deci nu, ideea este că se va folosi aceasta, anvelopă militară, pentru proiecte centralizate, civice, etc. Deci e vorba de o integrare a acestei anvelope financiare. Ați, aveți o problemă la cuvânt, cu cuvântul puternic, strongly, susține puternic vreți să spuneți că dumneavoastră nu vreți ca această anvelopă militară să fie integrată în CEF. Asta e ce vreți să ne spuneți, dar atunci nu se mai pot face sinergiile și probabil veți pierde natura duală a întregului concept. În legătură cu aspectele tehnice, sunt de acord cu doamna de Monte. Nu e vorba numai de chestiuni tehnice. Sunt de acord și cu domnul Vandalen într-un fel că e vorba de abordare salam. Dar uh, sigur că multe lucruri pot fi considerate așa. Întotdeauna există posibilitatea de a avansa, de a dezvolta de la un proiect mai departe alte linii poate că cei care cred în politica de apărare înțeleg cei care nu, probabil că nu, dar dacă vă uitați la text, nu avem aici nicio intenție de a crea o politică de apărare uh, pe ascuns. În niciun caz nu este vorba de așa ceva. Doamnă președinte, mă uit încă o dată pe listă. A, doamna Grapini, ați vorbit despre economii. Foarte corect punctul pe care l-ați menționat. Într-adevăr, facem economii, că ne place unora sau nu, acesta este adevărul. Un element care poate să fie chiar subliniat. Vă mulțumesc. Noi nu ne abținem să ne uităm la alte proiecte, de exemplu, să ne uităm la Galileo, un element foarte important. Deci, într-adevăr, creăm uh, sinergii și deci facem economii de costuri și venim și cu o plus valoare în uh, îmbinarea acestor proiecte. Deci, da, așa este. O remarcă finală pe TNT. S-a vorbit de buget și de uh, bugete paralele, de linii bugetare paralele. Nu, nu este așa. S-ar putea ca um, anumite proiecte, Real Baltica, de exemplu, să aibă două linii, o linie veche și o linie nouă. Și s-ar putea ca atunci când discutăm despre marfă și despre echipamente militare să se folosească linia veche, de exemplu, de căi ferate, pentru că nu e nevoie de 150 la oră pe aceea și să lăsăm deoparte linia civică, dar uh, civilă. Dar uh, eu zic că aceasta nu înseamnă o duplicare, pentru că până la urmă se pierd bani dacă se lasă în paragină linia veche, așa cu o mică investiție se poate și uh, face un, o plusvaloare în acest sens. Nu, nu vreau să mai insist asupra sumei, pentru că deja s-a explicat. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Telișca, și că ați răspuns tuturor colegilor colegilor. Vă amintesc că depunerea amendamentelor este termenul miercuri 12 septembrie la ora 17. Acesta este termenul de depunere a amendamentelor și continuăm acum cu examinarea proiectului de act delegat pe specificațiile sistemelor de transport inteligente cooperative. Este vorba de o prezentare din partea Comisiei Comisia Europeană mm, tocmai este pe cale să adopte un act delegat pe sistemele de transport inteligente cooperative, CITS. Parlamentul deja s-a interesat de acest subiect în raportul de proprie inițiativă pe strategia europeană CITS, care îl avea ca raportor domnul, pe domnul Ui Heli. Actul delegat va fi transmis uh, oficial Consiliului și Parlamentului între noiembrie și decembrie și vreau să dau cuvântul imediat domnului Van der Linden. Unde sunteți? Bună ziua, bun venit, aveți cuvântul. Foarte rapid, vă rog frumos, pentru că avem un pic de întârziere. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte, voi vorbi cât se poate de repede. În primul rând, aș dori să amintesc tuturor despre ce e vorba în acest dosar. Este vorba de obiectivele de transport. Ceea ce încercăm noi să atingem este să reducem accidentele rutiere, să reducem emisiile, să reducem uh, ambuteiajele și să ne asigurăm că transportul devine mai inclusiv și în același timp îmbunătățește leadership-ul uh, industriei europene în domeniu. Pentru ca să reușim așa ceva, am uh, lucrat în ultimii patru ani pe mai multe componente. Am avut mai multe platforme ale actorilor implicați, am dezvoltat inițiative de politici și am început cu proiecte transfrontaliere și uh, cu uh, proiecte de largă uh, amploare. Am dorit să subliniem că ceea ce propunem aici este numai primul pas. Cu alte cuvinte, Vom începe cu interconectarea vehiculelor pentru ca ele să poată să comunice unul cu celălalt, să coopereze și să transforme transportul într-un domeniu mai sigur. Aceasta este însă numai una din nivelul de automatizare pe care îl dorim pentru că uh, vrem să încercăm, bineînțeles, să ajungem la un grad mult mai mare de interconectare pentru a ajunge la obiectivul nostru de zero victime în uh, transport în, și în trafic. Acest act delegat este ultimul element din patru acte normative. Am început cu un un uh, um, document de viziune în care am încercat să colectăm părerile tuturor uh, actorilor. După aceea am uh, început în 2016 cu continuarea proiectelor. În 2016 uh, aveam deja 16 state membre care deja urmăreau discuțiile și unile chiar participau la proiect, iar acum actul delegat este ultima piesă din puzzle pentru a da certitudine juridică tuturor celor care vor să se implice. Spuneam că 16 state membre sunt deja parte acum. Sigur că ele fac acest lucru în colaborare cu industria. Avem mai multe mai mulți actori industriali implicați în aceste proiecte care sunt gata să și participe activ. Când vorbim de CITS, pe de o parte, vorbim despre infrastructura care va comunica cu vehiculele, dar cea mai mare investiție va fi în echiparea tuturor uh, vehiculelor. Pentru aceasta primim foarte multe susțineri din partea industriei și sperăm ca de data aceasta să reușim. E vorba de o poveste care deja de 10 ani uh, este pe cale să fie pusă pe picioare. Am avut ambiții de așa ceva și mai devreme, din păcate însă nu s-a concretizat această ambiție. De data aceasta însă cred că este data bună și avem nevoie de o certitudine pe care să ne ofere actul juridic. Aș putea să intru în mai multe detalii pe elementele actului delegat ca atare, dar având în vedere că nu avem prea mult timp, doamnă președinte, prefer să primesc întrebări dacă aveți întrebări specifice. Mulțumesc! Domnul Vim Van den Kamp a cerut cuvântul și vă dau cuvântul. Doamnă președinte, vă mulțumesc foarte mult pentru cuvânt. Domnul Van der Linde știu că vorbește și olandeză și mi-e și mai simplu atunci să știu că sunt înțeles direct. Noi, la PPE, avem și noi câteva întrebări despre acest dosar și avem și câteva dubii, trebuie să recunosc, în legătură cu acest act delegat, mai ales în ce privește consultările. Prima întrebare pe care vreau să vă pun este cum putem să elaborăm un act delegat când încă nu știm exact cum va avea efecte regulamentul pe protecția datelor pe această nouă problemă, acest subiect atât de modern, cits ul Trebuie să vedem care vor fi implicațiile uh, regulamentului de bază privind protecția datelor. Și deci mă întreb cum se poate deja elabora un act delegat. Aici am o oarecare nelămurire. Sigur că evoluțiile tehnice merg mult mai repede decât uh, evoluția actului delegat și întrebarea este următoarea. Tehnologia 5G cum va fi ea preluată în actul delegat? Dăm destulă marjă de manevră industriei auto pentru ca să introducă aceste noi evoluții în actul delegat, adică pentru ca, desigur, comisia să introducă acele modificări, dar industria automobilă trebuie să poată să introducă elemente noi pentru că tehnica evaluează, evoluează. Apoi, legătura cu siguranța, uh, cu regulamentul cu privire la siguranța și securitatea generală, avem GDPR-ul, GDPR-ul și după aceea mai avem și acest regulament de securitate generală. Și întrebarea e cum se îmbină cele două? Care sunt legăturile pe care le vedeți uh, cu actul dumneavoastră delegat? Și când vor fi armonizate cele trei instrumente juridice unul cu celălalt? Implicarea industriei, altă nelămurire și implicarea statelor membre la elaborarea actului delegat. Comisia a spus că dorește să asculte ce spun ceilalți, dar sigur, comisia trebuie să și acționeze. Conceptul actului delegat se va adapta în funcție de feedback-ul celorlalți. Mai vreau să știu și când vom primi un studiu de impact pentru actul delegat. Și cum este organizată audierea publică. Sigur că s-ar putea ca industria auto să fi șoptici la ureche, să n aștepte chiar audierea ca să spună ce are de zis, dar mă rog, spuneți-mi măcar cum este prevăzut oficial. Mulțumesc! Fără microfon, doamna președinte. Puneți-vă de acord. Cine începe? Vă rog. Domnule Ertug. Mulțumesc, doamnă președinte. Isvan este raportor și o să poată să-mi spună mai multe, dar ce mă interesează pe mine mai mult este, de fapt, întâi vreau să mulțumesc comisiei pentru că totuși trebuie să poți să spui și mulțumesc chiar când ești critic. Mulțumesc pentru că ați abordat subiectul acesta. Până acum un an lucrurile nu stăteau așa și v-am criticat pe dreaptă, pe dreaptă pe realitate existentă, pentru că nu venea nimic, dar acum există foarte multe grupuri de lucru, există foarte multe uh, foruri care a lucrat la această problemă în cadrul comisiei. Sigur, ați venit puțin cam târziu, asta este, dar măcar ați venit. Pe mine ce mă interesează mai mult este de ce facem acest lucru. Pentru ca să avem pe viitor un uh, trafic și o mobilitate automatizată și în rețea care să contribuie mai mult la problemele pe care le avem, emisiile de dioxid de carbon, congestionarea traficului și uh, securitatea. Însă toate acestea nu pot să reușească decât dacă în întreaga Europa, adică în cele 28 de state membre, se poate aplica același sistem. Iar eu am uh, îngrijorarea că noi acum aici la Bruxelles am adunat foarte multă expertiză, am lansat deja multe proiecte, încercăm să le punem în aplicare, dar după aceea, la punerea în aplicare, ne împiedicăm în statele membre, pentru că de, aceasta nu funcționează decât dacă statele membre participă. Am văzut care e situația în statele membre și infrastructura e foarte diferită între ele. Există și foarte diferite grade de maturitate, atât din punct de vedere cultural, cât și din punct de vedere al infrastructurilor. Deci eu vă întreb, cum puteți dumneavoastră, Comisia Europeană, să puneți în aplicare acest proiect așa încât statele membre să fie obligate să-și facă temele și, într-un termen relativ scurt, să permită să se călătorească cu mașina sau să fi călătorit, dacă pot să spun așa, cu mașina, pentru că uh, condusul în rețea asta este, uh, deci cum se garantează așa ceva? Și altceva, o altă întrebare care a fost menționată cumva și de către domnul Van den Kamp, foarte mulți spun că sistemul uh, Wi-Fi este un sistem solid dar nu este de fapt uh, la nivelul cerințelor uh, vremii pentru că evoluțiile tehnologice sunt mult mai rapide și tehnologia 5G ar fi mult mai potrivită. Întrebarea mea este de ce Comisia blochează la această propunere. Pot să înțeleg că doriți să aveți rezultate foarte rapide și că vreți să aduceți pe stradă cât mai repede acest proiect, dar totuși nu cred că poate să fie corect să folosim o tehnologie în care investim și care nu este chiar perfectă când avem pe una mult mai bună. Nu vreau să dau judecăți de valoare, chiar dacă am spus mai bună aici și am judecat, dar aș vrea să știu care e părerea comisiei, care sunt motivele ei și care este poziția comisiei față de tehnologia 5G și ce dorește să facă. Mulțumesc! Monsieur Artur, on va aller un peu plus euh, vite. Mulțumesc, euh, domnule Hertug. Hai să ne... Ertug, hai să ne grăbim, că nu mai avem așa mult timp. Domnule că aveți cuvântul. Domnule președinte, dacă îmi cereți dumneavoastră, o să Mă grăbesc, o să fiu foarte succint. În mod excepțional, iau cuvântul din partea colegului Meissner, care din colegii Meissner, care nu a putut fi alături de noi din motive de sănătate, dar care urmărește îndeaproape acest subiect și prezentarea făcută ne arată că nu sunt probleme din partea sa, din partea noastră, deci S-a înregistrat uh, progres uh, semnificativ uh, în ceea ce privește așteptările noastre ale Comisiei Tran din trecut. Vreau să subliniez din punctul meu de vedere un aspect despre care s-a vorbit deja, deci nu o să zăbovesc prea mult asupra lui. Este vorba despre GDPR, unde aș vrea un răspuns clar din partea Comisiei, altfel lucrurile sunt mulțumitoare. Mulțumesc! Acum doar un minut. Vă rog frumos, uh, domnul Uieri. Három napban uh, hány szakmai szervezet találta meg az irodát? Mulțumesc. Mi se pare totuși uh, destul de straniu să văd câte asociații profesionale au venit să mă vadă. Eu sunt raportor în CITS și Există oarecare coordonare, însă cei din această profesie par să fie foarte excitați uh, și îngrijorați, la fel cum s-a întâmplat atunci când am avut raportul CITS. Pe atunci lucrurile erau așa, mai întâi toată lumea era foarte iritată și după aceea lucrurile s-au mai calmat, spiritele s-au liniștit și toată lumea a înțeles că putem să avem un obiectiv împreună care să fie pozitiv. Acum eu aș vrea să îi atrag atenția Comisiei că trebuie să înceapă deja să discute cu diferitele organizații, asociații, pentru că dacă dorim să funcționeze sistemul CITS la termenul pe care ni l-am stabilit, atunci trebuie ca toată lumea să poată participa. Trebuie să facem totul pentru ca toate asociațiile, toate organizațiile care cunosc subiectul să fie deja implicate. În legătură cu GDPR-ul, este într-adevăr o problemă foarte importantă. Trebuie să vedem cum putem noi să combinăm uh, ideile noastre despre GDPR împreună cu cei ul Momentan nu știu exact cum poate să fie armonizată uh, problema. Am primit mai multe întrebări pe care eu, ca politician, nu am putut să le răsp- la care am putut răspunde. Poate comisia are răspunsuri. Mulțumesc, domnule Iuheli. Eu am o întrebare scurtă în uh, prezentarea dumneavoastră ați spus că ați, vrut, ați fi vrut ca um, a, um, Ați vorbit despre desfășurarea acestei mobilități, uh, dar ce ne oprește? Și cei testul uh, ați vrut să fie desfășurat mai devreme, dar uh, acum, de acum 10 ani, și ce a făcut, ce a stat în calea acestui lucru? Dau cuvântul comisiei acum. Thank you very much for all these. Mulțumesc pentru aceste întrebări foarte pertinente. O să încep cu cea din urmă. De ce a durat 10 ani? Când am spus 10 ani, am vrut să spun că cercetarea are o vechime de 10 ani. Și motivul principal pentru care lucrurile nu s-au întâmplat încă este faptul că acest dosar necesită un acord din partea tuturor. Nu funcționează lucrurile dacă nu există o conectivitate între toate părțile. Nu avem nevoie de un singur sector, ci de toate sectoarele. Toate sectoarele trebuie să ajungă la un acord privind calea de urmat, ceea ce îngreunează lucrurile. Și în al doilea rând, chiar dacă nimeni nu pune sub semnul întrebării beneficiile la uh, adresa societății. Acestea, bineînțeles, uh, există. Toată lumea câștigă, dar cine obține profit? Deci este foarte greu să transformăm um, aceste beneficii ale societății în ceea ce privește siguranța șoselelor în profit. Deci, pentru a găsi uh, stimulente de investiții, iată de ce stimularea investițiilor nu a fost ușoară. Pentru a, și iată de ce a fost nevoie să facem o schimbare de asta ne-am uh, implicat, am uh, dialogat cu toți, toate părțile implicate, cu industria, fiindcă cele mai mari investiții vin de la industrie, ceea ce privește echiparea vehiculelor. Dacă nu am dialoga cu ei, nu s-ar întâmpla asta deloc. Știm prea bine și avem încrederea că acum sunt alături de noi. Avem uh, părți implicate din industria auto, atât în ceea ce privește autoturismele și fabricanții de camioane și apoi fabricanții de motociclete. Și sigur, domnule Van de Cap, îi place această idee. Apoi avem angajamente de la 16 state membre care lucrează, conlucrează cu industria. De de ce credem că de data asta se va întâmpla, va deveni realitate acest sistem. S-a vorbit despre GDPR și îngrijorările aferente. Da, aceasta este legislația care se aplică la ora actuală. Actele delegate nu vor schimba asta, nu vor Uh, interpreta, reinterpreta asta, dar bineînțeles ar putea să rezolve niște probleme practice. Dar uh, în realitate, de fapt, Comisia nu poate face prea mult aici, fiindcă uh, cei care derulează și aplică acest sistem trebuie să dovedească autorităților de protecție a datelor că ceea ce fac ei acolo respectă GDPR-ul. Prin actele delegate nu putem să oferim garanții în ceea ce privește modul în care trebuie să facă acest lucru. Aceasta este responsabilitatea autorităților de protecție a datelor. S-a ridicat și chestiunea noilor tehnologii. Suntem conștienți de acest subiect și, bineînțeles, suntem cât se poate de deschiși acestor noi evoluții. Actele delegate uh, fac referire la acest lucru și strategia este ca este, se bazează pe faptul că uh, nu avem timp de pierdut deloc. 26.000 de persoane mor pe șosele în fiecare an în Uniunea Europeană, deci vrem să folosim cât mai repede tehnologiile pe care le avem la ora actuală disponibile. În același timp trebuie să deschidem, să rămânem deschiși tehnologiilor de mâine și suntem deschiși și vom rămâne deschiși, iar actele delegate prevăd faptul că de îndată ce o tehnologie e gata de a fi folosită în mod armonizat, actele delegate vor fi revizuite. Deci nu așteptăm încă 3 sau 4 ani pentru a include aceste tehnologii. Și în cele din urmă, evaluarea impactului. Se lucrează pe această evaluare a impactului în paralel și va fi disponibilă împreună cu actele delegate. Sper că am răspuns tuturor întrebărilor adresate în timpul alocat. Mulțumesc! Domnul Vin Van de Camp, foarte pe scurt, fiindcă ne așteptă domnul like. Vreau să știu uh, care este legătura cu regulamentul privind uh, securitatea, siguranța generală. Da, mulțumesc foarte bună întrebarea. Aș trebui să spun asta dinainte. Așa cum se puteți vedea pe ecran, suntem convinși că conectivitatea, sistemele conectate și automatizate trebuie să convergă. Deci aceste trei elemente până acum au fost uh, dezvoltate separat. Noi suntem de părere că ele trebuie să convergă, să se unească. Foarte multe activități și sinergii se explorează deja, iar Comisia în comunicarea sa cu privire la uh, acest subiect din, din cel de-al treilea pachet de mobilitate și-a anunțat intenția de a lansa o platformă unică gestionată de toate serviciile Comisiei pentru a, te, pentru a se asigura că vom uh, avea de câștigat pe urma sinergiilor acestor beneficii. Deci sistemele sunt complementare și avem nevoie de toate. Mulțumesc, domnule Van der Linde pentru acest schimb de păreri și pentru, bineînțeles, pentru disponibilitate și e limpede că acest subiect va reveni în următoarele săptămâni. Mulțumesc foarte mult! Trecem acum la următorul punct de pe ordinea de zi. A, e vorba despre schimbul de păreri cu directorul general de la DG Move, domnul Ololai, Ololei. Ultimul schimb de păreri a avut loc în septembrie 2017, deci acum un an. Deci, trebuie să reînnodăm dialogul care a fost până acum foarte benefic pentru cele două instituții. Vom avea multe subiecte de discutat, nu-i așa? Nu doar despre pachetul imobilitate. Domnule Ololai, mulțumesc foarte mult pentru prezență la comisia noastră și vă mulțumesc că ați venit să ne prezentați prioritățile comisiei în toate în întregul sector al transportului. Este vorba despre starea de fapt și despre provocările cu care ne vom confrunta împreună până la finalul mandatului și, bineînțeles, după aceea, dar, ce, dar mă rog, până la sfârșitul mandatului, deci mai avem 8 luni la dispoziție. După discursul dumneavoastră, voi da cuvântul în sală coordonatorilor și tuturor celor care doresc să ia cuvântul. Bine ați venit, vă dau cuvântul domnului, domnule Ololai. Mulțumesc, doamnă președinte. Stimați membri, doamnelor și domnilor. Mă bucur foarte mult uh, să revin la Comisia TRAN pentru schimbul de păreri. Trece repede timpul. Ajungem deja la ultima etapă, ultimele etape ale mandatului uh, Parlamentului și a Comisiei Juncker. Iată de ce aș dori să subliniez faptul că eu și echipa mea vă suntem recunoscători pentru implicarea dumneavoastră în ceea ce privește avansarea politicii de transport și consolidarea profil, profilului politic al transportului și chestiunilor aferente în cadrul acestui mandat. Vă sunt recunoscători și pentru strânsa cooperare pe care am avut-o și hotărârea noastră comună, angajamentul nostru comun ne-au făcut să, să ne atingem obiectivele comune și să ajungem la rezultate importante pe care le-am obținut și pe care le vom obține în continuare, sunt convins. Vreau să mulțumesc, să vă mulțumesc dumneavoastră pentru implicarea și contribuția la evenimente importante organizate sau sprijinite de comisie. De pildă, Consiliul uh, Neoficial de Atalin din septembrie anul trecut co- conferința CEF, unde s-a cerut ca CEF-ul să fie consolidat în următorul CFM și, bineînțeles, nu în ultimul rând, participarea la zilele TNT de la Ljubljana, foarte apreciată, ne-ați oferit foarte mult sprijin, subliniind pol- dimensiunea politică a activității dumneavoastră în domeniul transportului, motiv pentru care vă mulțumesc și vă sunt recunoscător. Acest lucru este valabil pentru mulți membri ai comisiei dumneavoastră, dar mai ales pentru doamna președinte doamna uh, Karima Delip, care a participat întotdeauna în mod constructiv și participarea sa și uh, contribuția sa au avut un rol uh, hotărător pentru evenimentele noastre. Suntem acum, iată, pe ultima sută de metri a cooperării noastre în acest mandat și ar fi o prilej foarte bun de a face un pas în, înapoi și de a ne gândi, de a reflecta asupra ceea ce am obținut împreună. Și vreau să vorbim și despre dosarele care mai sunt încă în curs de negociere, fiindcă mai avem, chiar dacă nu mult, mai avem timp pentru a obține și mai mult rezultat împreună. Transportul se confruntă cu um, provocări fără precedent, dar și cu noi, uh, noi uh, ocazii și oportunități se, se schimbă modelele de afaceri, modul de transport și așa mai departe și aveți o ocazia să vă aduceți o contribuție pozitivă la aceste provocări, finalizând uh, activitatea pe marginea unor propuneri importante înainte de noul mandat și pentru a ajunge la succesul. Care sunt aceste succese importante? Vreau să vă mm, vorbesc despre ele de până acum profilul consolidat al transportului, care a devenit generalizat, a reprezentat uh, o piatră unghiulară pentru politica noastră în ceea ce privește creșterea durabilă și crearea unor locuri de muncă de calitate. Succesul acestei abordări se oglindește în uh, CEF și alte fonduri legate de transport care au, uh, de pildă, propunerea noastră Uh, care au ținut cont de propunerea noastră pentru bugetul pe termen lung. În ceea ce privește mobilitatea militară, folosim sinergiile cu sectorul militar. Pachetul de mobilitate ne-a permis să facem față uh, chestiunilor legate de uh, securitatea consumatorilor uh, și uh, chestiunile climatice și așa mai departe. În politica externă, transportul joacă și acolo un rol foarte important. În ceea ce privește dosarele individuale, poate că a trecut ceva timp de atunci, dar vreau să vă mulțumesc pentru sprijinul acordat în ceea ce privește cel de-al treilea pachet feroviar la sfârșitul lui 2016, care a fost adoptat, precum și sprijinul pentru actele delegate ce reglementau uh, coordonarea și programarea activității feroviere la sfârșitul 2017 și, dați fiind că ați fost atât de angajați, am reușit să ajungem la un acord pozitiv în ceea ce privește noul regulament de bază EASA. Acest, uh, această activitate a fost extraordinară. Regulamentul va intra în vigoare mai puțin de săptămână, deci vreau să subliniez rolul foarte important pe care l-a jucat Parlamentul în ceea ce privește înaintea amendamentelor la propunerea inițială. Vreau să mulțumesc mai ales raportorului, domnului Marinescu, a cărui contribuții au jucat un rol hotărător în ceea ce privește ajungerea la un uh, compromis uh, echilibrat cu Consiliul. Regulamentul va asigura un, o aviație sigură și uh, nepoluantă pentru Uniunea Europeană, iar cadrul său vrea să umple lacune ale sistemului legislativ și introduce procese de securitate și management și um, consolidează inovarea și noile tehnologii. Și astfel Uniunea Europeană poate să reglementeze în ceea ce privește dronele, indiferent de greutate. Un pas foarte important pentru a menține competitivitatea noastră la nivel reglementativ. În ceea ce privește transportul terestru, știu că uh, siguranța șoselelor este foarte importantă pentru pentru voi, cum este și pentru noi și uh, pentru comisar. Vreau să vă mulțumesc, în primul rând, pentru sprijinul consecvent în ceea ce privește acest domeniu foarte important, adoptarea rapidă a propunerii privind calificarea uh, șoferilor profesioniști este un succes, un astfel de exemplu, dar mai, e, mai e cale lungă de bătut. Voi reveni asupra acestui lucru. Un alt acord important în ceea ce privește propunerea privire la recunoașterea calificărilor profesionale în navigația pe căile interne în 2017. Această legislație va îmbunătăți sectorul, înlesnind mobilitatea muncii și uh, făcând această profesie mai atrăgătoare. Mă bucur foarte mult că TRAN s-a ocupat foarte mult de promovarea acestui uh, mod de transport foarte, foarte nepoluant. Care mai sunt provocările? Vă dau câteva exemple. Uh, v-am dat câteva exemple de succes, acum vreau să vorbesc despre ce mai avem de făcut în următoarele luni. Și avem uh, mai mult de făcut. The next EU o să încep cu bugetul pentru anul viitor. Comisiile au prezentat uh, o, o propunere CEF 2021-2027. S-au făcut uh, progrese cu raportul TRAN pregătit și discutat uh, aprofundat săptămâna trecută. În ceea ce este CEF 2, va fi crucial să facem progrese rapid, asigurând că noul cadru de finanțare poate să fie adoptat înainte de sfârșitul mandatului acestui Parlament. Uh, înainte de termenul de depunere al amendamentelor pentru 2021-2027, TNT va uh, presupune investiții de 356 de miliarde. Având în vedere aceste nevoi de investiții, am uh, propus uh, un uh, buget întărit pentru CEF 42,3 miliarde. În plus, am propus un buget de 6,5 pentru mobilitatea militară. Mobilitatea militară este un domeniu nou, este o posibilitate de a asigura securitatea cetățenilor. În ceea ce privește TNT, toți cei 11 coordonatori au uh, uh, finalizat și au publicat uh, planurile lor. aceste planuri uh, de acțiune fac o analiză economică și elaborează obiective care trebuie să fie îndeplinite până în 2030. Uh, au fost uh, aleși trei noi coordonatori care au fost acceptați de toate statele membre și sunt în faza de audieri în comisie. Sunt cei trei coordonatori uh, vor uh, îndeplini mandatele lor, asemenea predecesorilor uh, lor. Împreună cu CEF am propus un regulament pentru a facilita aplicarea procedurilor TNT pentru a reduce costurile și întârzierile. Vă încurajez să faceți uh, progrese rapide. Din 2014 uh, au fost uh, susținute 640 de proiecte cu 23,2 miliarde un, o investiție totală de 45 de miliarde de uh, euro cu peste 2000 de beneficiari până în momentul de față. Căile uh, ferate, uh, cursurile uh, interioare și așa mai departe. Uh, anvelopa de coeziune uh, CEF a fost pe deplin alocată în primii trei ani ai CFM-ului continuăm să gestionăm CEF-ul într-o manieră proactivă împreună cu ceilalți colegi și am alocat întreg bugetul. Proiectele Uh, selectate vor fi anunțate de comisie în curând. De da, pregătim de asemenea procesul de evaluare și de selecție pentru 450 de uh, milioane uh, pentru uh, 2019. Uh, termenul este în octombrie. Se pune accent pe digitalizare, siguranță rutieră și intermodalitate. De asemenea, un program de lucru anual Uh, pentru începutul anului 2019 în ceea ce vește zgomotul feroviar propus de Comisia dumneavoastră. Ca întotdeauna, suntem gata să discutăm toate aceste inițiative și pașii uh, următori cu dumneavoastră. Să ajung acum la pachetul de mobilitate. Pachetul uh, prezentat pe mandatul acestei comisii care confirmă prioritatea comisiei de a finaliza și a moderniza cadrul de reglementare pentru transport. Arată hotărârea noastră să abordăm o serie de provocări pe care le-am menționat. Dacă nu încheiem aceste uh, dosare, asta ar fi o șansă ratată pentru sector. În ceea ce privește pachetul de mobilitate 1, știm că o serie de propuneri încă suscită păreri divergente, însă vrem să vedem un program stres uh, în aceste uh, dosare. În primul rând, uh, Trialogul a avut în, loc în iulie în ceea ce frește ETS-ul. Sperăm că negocierile pe acest dosar tehnic vor fi finalizate înainte de sfârșitul președinției austriece. Sunt încântat că Parlamentul a votat uh, uh, raportul uh, toate acestea sunt văzute ca parte a negocierilor uh, uh, generale, însă nu, uh, sigur că există puncte de vedere diferite. Vreau să mulțumesc raportorilor de la pachetul de Mobilitate 1 pentru munca lor și doamnei Kilonen, uh, domnului Ertug în ceea ce este cabotajul și domnului Van den Cab în timpii de odihnă și uh, de uh, conducere. Oricum, regretăm că pe 4 iulie au fost respinse rapoarte importante pentru piața internă. Este o șansă rotată. Sigur, ne confruntăm cu o serie de probleme, nu sunt reguli care să fie coordonate Uh, la nivel european uh, și acest lucru este în detrimentul companiilor de transport și nu oferă același nivel de protecție în ceea ce privește drepturile sociale uh, ale șoferilor. Status quo nu este o opțiune. Acest lucru este în detrimentul întregii economii și consumatorilor. Trebuie să ne axăm pe cabotaj, detașarea Uh, lucrătorilor uh, tahograful și timpii de odihnă. Sper că uh, cei de la Parlament au un au minte deschise în ceea ce privește aceste dosare. Cred că Comisia Tran va găsi un teren pentru uh, compromis. Acest lucru este în interesul european și uh, în interesul sectorului transportului. Uh, cabotajul, întoarcerea acasă, detașarea muncitorilor. Avem nevoie de uh, voința politică pentru a ajunge la uh, un uh, compromis politic uh, în toate aceste uh, privințe. Acesta este esența tuturor negocierilor, însă sunt încredințat că împreună vom găsi soluții care vor fi mai bune pentru uh, sector și lucrătorii săi decât actualul status quo. Uh, se va finaliza Uh, poziția pe aceste uh, dosare, astfel încât trialogurile să înceapă, să găsim soluții care să îmbunătățească cadrul uh, legal, cadrul juridic pentru aceste sectoare. Vă asigur că DigiMove este la dispoziția dumneavoastră în următoarele luni. Um, pachetul de mobilitate 2. Salut munca doamnei Aiuto. De asemenea, votul pozitiv din Comisia uh, TRAN. Sperăm că Consiliul va ajunge la o soluție în uh, președinția austriacă. Vrem să vedem că acest uh, dosar avansează invit Parlamentul să fie gata să participe la trialoguri de îndată ce uh, Consiliul ajunge la o abordare combinată. În ceea ce este transportul uh, combinat, uh, nu cred că trebuie să adoptăm o soluție care să slăbească situația pe care o avem astăzi. Trebuie să luptăm pentru asta în Consiliu. În ceea ce privește cel de-al doilea pachet de mobilitate, acesta va contribui la decarbonizarea transportului. Salut avizul pozitiv pozitiv al Comisiei uh, TRAN pe acest dosar. Trebuie să asigurăm că adoptăm uh, o directivă revizuită. Vreau să menționez directiva privind accesul la piață uh, pentru autobuze. Salut acest lucru, trebuie să vedem și o poziție similară a Consiliului. Cel de-al treilea pachet de mobilitate vrem să asigurăm un uh, sistem uh, curat și eficient pentru toți cetățenii. Apoi, siguranța rutieră, care este o prioritate pentru noi și asta dintr-o dintr-un motiv foarte întemeiat. În ciuda creșterilor anul trecut, mai bine de 25 uh, de mii de oameni și-au pierdut viața pe șoselele din Uniunea Europeană și de trei ori mai mult pe atât uh, au fost grav răniți. Pachetul include două uh, propuneri care se referă la infrastructură. Vrem uh, uh, să promovăm o serie de tehnologii uh, care să devină uh, obligatorii pentru toate vehiculele, astfel încât toți participanții la uh, trafic uh, trebuie să le folosească, pentru că uh, multe dintre rănirile uh, în trafic uh, se, uh, sunt cauzate de lipsa unor astfel de uh, tehnologii. Vrem să le aplicăm uh, nu numai la uh, um, tentii, și, ci și la alte uh, uh, drumuri. Este un dosar care uh, presupune provocări uh, în discuțiile din Consiliu. Propunerile sunt importante pentru creșterea uh, siguranței uh, uh, rutiere pentru vehicule în contextul uh, propunerii noastre în ceea ce privește dimensiunile și greutățile. în felul acesta vrem să asigurăm un confort sporit uh, pentru uh, șofer. Apoi două uh, propuneri digitale. Regulamentul care creează fereastra unică maritimă. Aceste propuneri sunt uh, complementare, ne ajută să reducem uh, povara administrativă uh, și să îmbunătățim comunicarea. Este timpul să ne îndepărtăm de hârtie și să ne îndreptăm către digital. Apoi, procedurile TNT eh, eh, și modernizarea propunerilor eh, pe care le-am menționat. Salut numirea raportorilor astfel încât trialogurile să înceapă și să terminăm discuțiile pe durata acestui mandat legislativ. Dosare în discuție. În aviație am făcut Uh, mari uh, progrese în ceea ce este concurența în transportul uh, aviatic, grație domnului Telicca. Adoptarea acestui nou regulament rămâne o prioritate pentru Comisie. Este esențial ca să avem un regulament care să fie eficient și care ne oferă un instrument mai util decât regulamentul pe care îl avem în prezent contez pe susținerea dumneavoastră pentru a ajunge în Consiliu la un acord negocierea unui acord uh, uh cuprinzător cu terțe părți uh, și sper că vom putea să încheiem unele dintre aceste acorduri nu uh, într-un viitor apropiat. Totul depinde de definirea teritoriului Uniunii Europene. Acest uh, lucru se discută în mai multe negocieri și vreau să subliniez uh, acordul uh, uh, cuprinzător uh, cu Ucraina, care așteaptă să fie semnat de mai bine de 5 ani, ceea ce este inacceptabil. În ceea ce privește amendamentul um, uh, unor uh, regulamente tehnice, știi că raportul a fost adoptat de uh, președinția austriacă și s-a început munca la acesta pe 13 iulie. Sperăm că trialogul va putea să înceapă în uh, toamnă. Din punct de vedere Uh, de reglementare uh, sunt uh, propuneri care trebuie discutate în continuare, contextul aviatic, printre altele. Susținem eforturile făcute de Parlament și de domnul Marinescu să vedem cum acest dosar va primi un nou imbold. Președinția austriacă vrea să facă un schimb de vederi pe acest dosar apoi președinția română va uh, hotărâ să uh, îl continue. În ceea ce privește drepturile călătorilor, uh, am văzut un mare interes pentru revizuirea propunerii noastre în ceea ce privește drepturile călătorilor, care trebuie să fie echilibrată din punct de vedere al ambițiilor și realismului. Sunt o serie de reguli procedurale care trebuie avute în vedere pentru că am uh, reamintit, uh, Comisia a recurs la o reformare pentru a avea o procedură uh, mai eficientă. Uh, dacă discutăm în, uh, îndelung, riscăm negocieri îndelungate. Trebuie să asigurăm un echilibru între drepturi mai bune pentru călători și impactul financiar asupra sectorului uh, feroviar. O mai uh, bună uh, viață pentru călători înseamnă că trebuie să facem sectorul mai atractiv și să Comisia așteaptă ca acest dosar să fie adoptat. Instalațiile de preluare în porturi nu s-au făcut uh, încă uh, progrese foarte mari, însă uh, este important pentru că aici vorbim despre deșeurile Uh, maritime. De asemenea, uh, cer uh, ca TRAN, Comisia TRAN să susțină această propunere pentru a asigura livrarea deșeurilor în instalațiile portoare. Salut activitatea raportoarei doamna Meisner și trialogul va începe în toamnă. În ultimul rând, uh, mă tem că uh, trebuie să spun câteva cuvinte despre Brexit. Uh, este o chestiune complexă. Acest lucru va tulbura probabil domeniul transporturilor. Comisia a informat Parlamentul European, statele membre și publicul general în legătură cu impactul asupra diferitelor tipuri de transport. Am uh, subliniat în mod repetat că trebuie să fim uh, pregătiți și aceasta este uh, responsabilitatea autorităților europene, dar și a celor interesați. Trebuie să fim pregătiți în ceea ce privește TNT-ul, coridoarele de transport. Uh, evaluăm uh, toate uh, scenariile Brexit și nevoia de măsuri alternative. Acest lucru va presupune un progres în negocierile în lunile ce urmează. În concluzie, doamnă președintă, vreau să vă mulțumesc că m-ați invitat la Tran și vă mulțumesc pentru susținerea noastră în ultimii ani la sfârșitul mandatului Comisiei și al Parlamentului uh, trebuie să subliniem buna cooperare între Comisia TRAN uh, și Comisie. Uh, este esențial ca această cooperare să continue, mai ales în ceea ce privește finanțarea transportului și pachetele de mobilitate aștept să ascult comentariile dumneavoastră și întrebările dumneavoastră. O să fac tot ce pot pentru a răspunde cât mai bine la timpul, în uh, timpul rămas. Sper că colegii mei vor lua notă, eh, iar dacă eu nu voi putea răspunde în mod cuprinzător la întrebările dumneavoastră, asigurați-vă că fiți siguri că veți primi răspunsuri înscrise, înscris de la mine. Mulțumesc pentru uh, această uh, derularea agendei de în ultimile 8 luni. Dominic uh, Riche, avem 18 vizitatori ai domnului, uh, invitați de domnul Riche, ați crezut că o să, prezența noastră o să fie discretă în comisie? E bine, nu. Domnule Lola, înainte de a ă, aborda în continuare agenda ă, noastră, aș vrea să mulțumesc ă, Comisiei pentru ceva care m-a făcut să răsuflu ușurată în această vară. Am auzit un ministru de interne în urma prăbușirii podului din Genova, această dramă, care a spus este din cauza Europei. Vreau să mulțumesc uh, Comisiei că a pus punctul pe I și a clarificat lucrurile. Această dramă nu este din cauza Europei. Această dramă este o opțiune politică care nu a fost făcută, și anume de a prioritiza și de a pune ca prioritate securitatea infrastructurilor și asta nu numai în anul ăsta, ci de 20 de ani. Nu uh, accept ca investițiile care trebuie făcute pentru a asigura securitatea cetățenilor să nu fie făcută și să se spună din cauza Europei. Și mulțumesc uh, Comisiei că a reacționat la timp, pentru că nu putem să spunem că din cauza Europei nu putem să avansăm cu proiectul european și vreau să vă mulțumesc. Și al doilea lucru, s-au întâmplat două lucruri în vară când n-am fost aici. Vreau să vă mulțumesc pentru că este un subiect care mi este drag. Vreau să vă mulțumesc pentru această consultare a uh, cetățenilor în ceea, ce privește schimbarea orei, care este o reușită uh, o evidență a rezultatelor consultării cetățenilor. Uh, am văzut că uh, mulți cetățeni au uh, răspuns și l-am auzit pe domnul Juncker. Bun, îi ascultăm pe cetățeni. Asta trebuie să facem în Europa, să facem uh, uh, consultarea cetățenilor astfel încât să fie aproape de ceea ce facem noi aici în Comisia Transport și uh, în uh, adoptarea deciziilor. Și pentru acest lucru uh, aș dori uh, să vă mulțumesc. Și acum o să deschid dezbaterea cu domnul Wim, Wim van den Kamp nu o să aveți decât 3 minute, din păcate. Dar noastră, care sunteți uh, sintetic, cred că este suficient. Aveți cuvântul. Ehm, mevrouw de voorzitter, dank u zeer. Ik dacht even dat u de Doamnă președinte, tocmai uh, credeam că dumneavoastră o să încheiați ședința și că o să deschidem o sticlă de șampanie, eventual. Când îl aud pe domnul Holelai, pare de Parcă am fi una din cele mai de succes comisii din lume și politica noastră de transport s-ar fi schimbat uh, radical. Parcă nu avem decât motive de bucurie, așa mă simt când vă aud, dar poate că aceasta este natura domnului Holelai. Noi însă, ca cei care lucrăm în bula europeană ar trebui să ne cumpătăm un pic cu autolauda și să nu credem că și cei din exteriorul acestei bule ne văd așa cum ne vede domnul Holelai aici dimineața aceasta. Din fericire s-au făcut și comentarii despre Consiliu, acolo pot fi de acord cu dumneavoastră. Comisia și Parlamentul se pun de acord de multe ori, mult mai repede decât, uh, ce, decât se întâmplă, de exemplu, în parlamentele statelor membre, care de multe ori trebuie să aștepte mult mai mult până când iau o decizie. Aveți dreptate aici. Vreau să vă pun o întrebare. Nu vreau să fiu eu cel care distruge atmosfera sau ceva de genul acesta, dar vreau să știu, nu ați fi putut să înaintați pachetul mobilitate mai repede, pentru că mai avem doar șase luni, va trebui patru ani ca să oferiți al doilea și al treilea pachet de mobilitate. După părerea mea, ați fi putut să prezentați acestea mai repede. În legătură cu mecanismul conectarea Europei, noi ne bucurăm întotdeauna când auzim de el, dar avem mai puține mijloace. Acum avem prețuri curente, am vorbit despre prețuri fixe, dar pe total, de fapt, avem mai puține fonduri, în timp ce mecanismul acesta este, de fapt, o poveste de succes a Uniunii Europene. Cum doriți dumneavoastră să reacționați la această stare de fapt? Există și o altă provocare foarte importantă, care este durabilitatea în domeniul transporturilor. Domnule Holelai, ați vorbit despre transportul aerian. Aș fi vrut să știu cum merge colaborarea dintre ICAO și Uniunea Europeană și cum uh, se va desfășura ea pe viitor în legătură cu emisiile. Dar mă interesează și colaborarea cu IMO în domeniul maritim. Sunt cu siguranță teme care vor deveni de actualitate în următoarele luni. Și ca să revenim la pachetul de mobilitate 1. În curând avem reuniunea coordonatorilor aici și vom vorbi exact despre acest subiect. Am văzut că toată lumea s-a blindat bine și toată lumea are chef să încheie odată cu acest pachet Mobilitate 1. Eu sper ca să putem, după pregătirile pe care le vom avea până la plenara din noiembrie, să votăm atunci. Va fi un drum mai anevoios, dar pot să-i spun domnului Holelei că noi nu o să dăm drumul la acest dosar, pentru că altfel Toată energia aceasta ar fi fost în zadar. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule Ertug, are cuvântul, vă rog. Aveți trei minute. Bună dimineața, mă bucur să vă văd, domnule Holelei. Mulțumim foarte mult pentru prezentările dumneavoastră și vreau să vă pun direct trei întrebări pe care le-am pregătit. O temă e importantă pentru noi toți, cred, pentru mine cel puțin. Infrastructura pe care trebuie să o dezvoltăm pentru viitor mai ales având în vedere combustibilii alternativi. E vorba de uh, pompe alternative de gaz natural lichefiat, de LNG și așa mai departe toate bornele pe care va trebui să le uh, construim. Știți că în același context trebuie să avem și uh, să atingem și obiectivele de decarbonizare. Dumneavoastră, Comisia a spus că 800 de milioane de euro sunt deja un prim pas înainte pe care se le, îi disponibilizăm, dar știm cu toții că aceste 800 de milioane nu pot să zic că sunt chiar o picătură în ocean, dar sunt totuși prea puțini bani pentru tot ce necesităm în Europa și de aceea eu, împreună cu raportorii din umbră în raportul meu de inițiativă, am discutat cum putem să mișcăm lucrurile. Vrem să cerem 2,5 miliarde de euro din partea, din partea uh, politicilor publice, pentru că până la urmă partea mare o va trebui, va trebui oricum să o pună industria privată. Ce părere aveți dumneavoastră despre o mai multă vigoare la aceste infrastructuri și mai multe fonduri. Apoi, președintele Juncker a spus săptămâna trecută că vrea să răspundă nevoilor exprimate de 4 milioane de cetățeni care au participat la sondajul despre schimbarea orei. Vreau să mulțumesc tuturor cetățenilor din toate statele care au participat. A fost extraordinar de bine că au putut să se exprime. Nici n-aș fi crezut că atâția o să se exprime în ciuda acestui sondaj, trebuie să continuăm și noi să lucrăm și vreau să vă întreb, deci, după ce s-a finalizat sondajul, ce va face Comisia cu el în următoarele luni? Ne putem gândi în următoarele luni că va veni o propunere legislativă? O ultimă întrebare referitoare la spațiul aerian și la aviație. Acum puțin timp, doamna comisar Bulc ne-a promis că va ține cont și de dimensiunea socială în aviație. În decembrie 2015, dumneai ne-a prezentat o strategie pentru aviație și acest punct era conținut, însă de atunci n-am mai auzit nimic. S-a întâmplat ceva concret sau nu? Știm că există și un studiu pe care l-ați mandatat dumneavoastră comisia care vroia tocmai să elimine contractele cu zero ore și toate condițiile precare de muncă pe care le prevăd anumite legislații naționale și care sunt doar vârful icebergului. Întrebarea mea către dumneavoastră, domnule Holele, este care sunt comunicările politice pe care putem noi să le facem în legătură cu comunicarea, cu aspectele sociale și cum putem să combatem dumpingul social și toate anomaliile pe care le avem în sectorul aviației. Mulțumesc, domnule Ertug. Doamna Foster, cuvântul vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Vă mulțumesc uh, pentru această prezentare foarte complexă pe punctele pe care le-am realizat bine, ați spus dumneavoastră, dar ați vorbit și despre aspecte care acum trebuie să fie reglementate, uh, pachetul de mobilitate și eu mă gândesc acolo unde e voință există și o cale de izbândă. Eu personal nu o să fiu aici în următoarea legislatură, sunt foarte mândră însă de tot ceea ce am putut obține în uh, anii în care am lucrat în Comisia pentru Transporturi și de cum am acompaniat Comisia. Sunt de acord uh, cu uh, Um, ceea ce a spus uh, și uh, ați spus dumneavoastră, dar ceea ce au spus și colegii, de exemplu Vim van den Kamp uh, în legătură cu mecanismul de conectare a Europei. Când ne uităm la bugetul pentru CFM, pentru fondurile de coeziune pe următoarea perioadă de programare, este corect ca transporturile și comisia noastră să facă presiuni uh, că au fondurile, să se asigure că au fondurile necesare. E în interesul tuturor când vorbim despre durabilitate, când vorbim despre aspecte de mediu și când încercăm să obținem o infrastructură bună. Ceea ce facem acum ar trebui să mai reducă din problemele pe care le avem în domeniul poluării sau altele pe care le cunoaștem. Aș vrea să ajung la unul din subiectele mele de predilecție, după cum știți, aviația. Aveți dreptate. EASA, EASA după revizuirea care a avut loc și care a fost necesară, s-a mai modificat. Știm că am avut un raport și aici, eu am fost și raportor și trebuie să recunoaștem, avem raportorul în această comisie și e foarte bine că este așa. Însă, unul din domeniile care mă îngrijorează este că regulamentul 261 a tot așteptat să fie realizat. Putem găsi diferite scuze cu Consiliu, Consiliul care n-a avut voință politică, e adevărat, așa este. Comisia însă a dat câteva uh, direcții și linii directoare pentru a ști în ce direcție să mergem. Însă avem foarte multe cazuri în fața justiției, avem multe uh, plângeri care s-au depus și s-a ajuns la un haos. Dacă e să ne uităm la ce s-a întâmplat în uh, vara aceasta și vedem escaladarea problemelor de trafic aerian, Uh, vedem că lucrurile nu sunt bine rezolvate. Nu vreau să numesc state membre, dar am văzut un număr ridicat de greve în multe țări. În fiecare săptămână, cred că într-un stat membru a fost o grevă în domeniul aviației. Problemele pe care le-am avut în uh, orarul zborurilor, toate întârzierile. E clar că nu putem să vorbim numai de negocierile tarifare pe care trebuie să le conducă și companiile, dar ceea ce avem noi ca instrument sunt drepturile consumatorului. Ei totuși au o responsabilitate față de aceste, acești consumatori, iar uh, neregulile și întârzierile au fost uh, extrem de mari, au fost uh, întârzieri majore și uh, probleme cu traficul uh, pe care le-am uh, văzut cu toții. Trebuie să existe totuși o voință politică pentru ca să terminăm odată cu această situație. Știm că statele membre sunt cele care sunt responsabile pentru crearea infrastructurii, știm că avem nevoie de mai multe coridoare și avem nevoie de infrastructură mai bună. Statele membre au o mare parte de responsabilitate. Mulțumesc, spune președinta. Dincolo de aceasta, doamnă președinte, sunt convinsă că și alte dosare care sunt în curs necesită o soluție înainte de sfârșitul mandatului. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Telicica, aveți cuvântul 3 minute. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând aș dori să salut prezentarea comisiei pentru că a fost extrem de completă și foarte amplă. Ați vorbit despre profilul politic și transportul are un profil politic puternic, e adevărat. Avem uh, TNT-ul, avem mai multe proiecte prin care putem să promovăm transportul la nivel european și noi am încercat să gestionăm aceste aspecte cât de bine am putut. Avem însă o evaluare pozitivă, e adevărat, însă nu cred că tot publicul și opinia publică e de acord cu noi. Trebuie să încercăm să plecăm de aici. Câteodată coordonatorii, deși sunt de calitate excelentă și când îi ascult uh, vorbesc despre lucruri pozitive, câteodată am dificultăți să văd care este progresul pe care l-am făcut, să nu mai vorbim de opinia publică. Și aici contează și cum comunicăm. Eu zic că trebuie să fim mai buni uh, pe indicator, pe măsurarea indicatorilor, pe implementare și pe comunicarea a ceea ce s-a făcut. Eu zic că toată lumea e de acord cu mine că noi, cel puțin în Europa Centrală și de Est, câteodată suntem mai sensibili la limbajul pe care îl folosim la comunicare. Dar unele lucruri ne amintesc de propaganda dinainte de 89. Zic că trebuie să ne schimbăm un pic felul în care comunicăm, nu numai ceea ce facem. În legătură cu mecanismul uh, Conectarea Europei, sunt uh, totuși uh, încrezător că avem o sumă destul de bună, dar după cum au zis și alții, sigur, se poate mai bine. Eu mă bucur să ascult discursul despre starea Uniunii a domnului Juncker pentru ca să știu dacă Domnul președinte a înțeles importanța transportului printre politicile europene, pentru că eu, mie mi-a lipsit o promovare a acestui subiect până acum din partea dumnealui e un lucru care funcționează foarte bine, care ar trebui să ducă și la creștere economică, la creșterea um, și înflorirea întreprinderilor și deci e un subiect esențial. Anumite dosare la care ați făcut referire, pachetul de mobilitate și noi vrem cu dumneavoastră să aducem uh, rezultate concrete. Am uh, pierdut o ocazie pe 4 iulie, sunt de acord cu dumneavoastră. Noi vrem să dăm rezultate, dar nu cu orice preț. Comisia ar trebui să înțeleagă că mai bine decât o legislație proastă care uh, Uh, nu satisface pe nimeni, mai bine nu ai nicio legislație. Poate că în unele legislații trebuie să fie gândite din nou, e nevoie să punem mai mult accentul pe calitate. Și pe alte dosare putem să facem progrese. Vreau să fac trei remarci finale, însă importante. 1. Aș aprecia dacă la finalul mandatului comisiei am avea un fel de testament pentru viitor, pentru ca să știm exact unde mai e nevoie să mai lucrăm, un document politic, adică cu îndrumări, pe uh, uh, bilete, biletele integrate. Ar trebui, de exemplu, să fi făcut mai multe și cred că mai rămân de făcut câteva chestiuni. Au fost multe oportunități ratate. La fel, de acord cu dumneavoastră, cu strategia în domeniul uh, aviatic, mai multe documente politice la care lucrăm arată acest lucru. Indexul de conectivitate, altceva foarte important, revenim la TNT. Știu că avem progrese la el, dar pare să fie un detaliu, însă este o chestiune esențială pentru orice instrument uh, în politica de transport. Și o ultimă remarcă despre Brexit. Știu că Michel Barnier are dosarul în mână și știu că s-a făcut foarte mult uh, efort când am avut însă dezbaterea cu el și cu câțiva oficiali în grupul de lucru, m-am gândit că aș fi vrut să știm exact care este legislația pe care trebuie să o evaluăm. Nu vreau să intervin în negocierile Brexit, dar trebuie să scrinuim, să trecem în vedere toată legislația, să vedem ce se modifică. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Telișca, se simte că aveți o pasiune și sunteți pasionați de ce spuneți. Ați depășit cele trei minute, dar v-am lăsat din această perspectivă. Da, eu decid. De data aceasta a fost în regulă. Bun, domnul Dalunde are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc uh, și directorului general Holelei care a venit aici să ne răspundă la întrebări. Criza în domeniul climatic înseamnă că e nevoie de acțiuni pentru a schimba lucrurile. Nu poți să zbori tot timpul fără să te gândești la consecințe. Oamenii ar trebui câteodată să se mai gândească să ia și trenul, dar câteodată zborul e mai ieftin decât trenul. Haideți să o spunem pe față. Trebuie să facem așa ceva. E mult mai ușor și să ți rezervi un zbor decât să-ți rezervi un bilet de tren. Există multe site-uri pe care poți să-ți cumperi un bilet de, tre- de avion, există uh, motoare de comparație cum pe internet. Însă, de exemplu, dacă vrei să iei un bilet de tren în care se traversează mai multe frontiere, trebuie să intri pe site-ul fiecăruia dintre companiile de tren pentru ca să-ți iei biletul, ceea ce ia un timp enorm, mai ales atunci când, după cum spuneam, ai un voiaj mai lung uh, cu mai multe schimbări un fel prin care am putea să-i aducem pe oameni către căile ferate ar fi să avem un sistem de rezervare a biletelor mult mai bun și de plată online. Aceasta necesită însă o inițiativă politică, pentru că companiile feroviare se văd ca monopoluri și nu vor în niciun caz să colaboreze cu nimeni. Am putea avea un sistem în care companiile de căi ferate deschid date pentru alții și acești operatori ar putea să vândă după aceea toate călătorile prin Europa pe care utilizatorul poate să le cumpere de pe site-ul lor sau poate măcar să existe o comparație, un comparator de prețuri. De ce să fie diferită procedura ca la, decât la avion? Eu zic că așa putem aduce oamenii la tren. Mulțumesc! Doamna Adamato, Mulțumesc foarte mult, domnule director general, pentru că sunteți aici. Câteva puncte importante. Primul se referă la mecanismul uh, Europa fondurile pentru sudul Europei. Um, aceste fonduri care sunt pentru infrastructură și transporturi în Europa sunt, este, e enormă. Însă eu vorbesc aici și de nivelul de siguranță și securitate pentru cetățenii europeni. Nu avem destui bani însă și din ce în ce mai mult ne bazăm pe concurență și pe anumite priorități pe care le-am identificat pe anumite coridoare pentru că așa statele trebuie să facă anumite alegeri, cum e cazul Italiei, și să favorizeze anumite rețele centrale față de celelalte rețele feroviare. De exemplu, pentru pasajul Brenner, Italia a prezentat în perioada de programare anterioară să nu financeze progres, proiectele din sudul Italiei pentru ca să beneficieze de fonduri indirecte pentru acest proiect. Întrebarea este, nu credeți că intrăm în același risc la următoarea perioadă de programare și nu credeți că perioada programarea următoare pentru CEF va favoriza Europol va uh, din, de centru uh, și de est și nu va uh, da o șansă iarăși Europei de Sud. Știu că sunt aici alegeri naționale, dar n-aș vrea, de exemplu, ca Italia să trebuiască să recurgă iar la fondurile de uh, solidaritate sau la fonduri, uh, fondul social european pentru ca să poată să-și financeze infrastructura care ar trebui să fie finanțată din alte fonduri. O întrebare mai am și pe cerul unic european. Știți cu toții că suntem departe de această realizare. Din, cele, din perspectiva celor patru obiective. De exemplu, pentru ca să ajungem la eficiență, se aplică din ce în ce mai mult economie de scală în diferite domenii. Eu mă refer aici la închiderea unor centre de control la Padova și la Brindisi, care vor fi transformate într-un fel de centru la distanță. Nu credeți că faptul că nu se pune în aplicare cerul unic european ar trebui să ne pună să ne gândim, măcar să-l revizuim? Uh, E necesar să adoptăm cât se poate de repede programele viitoare din această perspectivă. Sunt riscuri foarte mari de reducere a siguranței dacă facem așa și continuăm. N-ar fi bine totuși să ne gândim și la perioada de referință 3? Apoi o întrebare specifică despre personalul de bord la zboruri. Ce părere aveți despre uh, contractele atipice și despre uh, munca precară în acest domeniu? Ce puteți face? Și mai am 30 de secunde. Mă uit în pachetul de mobilitate. Am lucrat foarte mult în ultimele luni pentru ca să încercăm să rezolvăm problemele sectorului auto uh, și transporturilor, mă gândesc la cabotaj, mă gândesc la domenii în care um, există o adevărată sclavie pentru șoferii din Europa, de exemplu. Eu zic că ar fi nevoie de eforturi suplimentare pentru ca să ajungem la o soluție. Pentru noi, ideal ar fi fost să găsim uh, o soluție așa cum o dorea Comisia ample. Uh, controle mai bune, reguli uh, mai bune, utilizarea tehnologiei mai bună. Mă gândesc aici la tahograf, mă gândesc la proiectele pilot și la sistemul GNSS. Eu zic că Parlamentul ar trebui să facă eforturi pentru ca să, acum, înainte de alegeri, să mai uh, ajute sectorul acesta atât de nevoiaș. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă Amato, pentru contribuția dumneavoastră și mă întreb dacă domnul Holelei dorește să răspundă la coordonatori, la întrebările lor. Aveți cuvântul. Thank you. <clears throat> Thank you very much, um, Madam Chair, and um, thank you. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc uh, coordonatorilor pentru comentarii și întrebări. O să încerc să vă răspund pe cât de bine pot. În primul rând, uh, vreau să mă, să vă răspund dumneavoastră, să fac o observație privind ce a spus dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru cuvintele noastre frumoase. Am observat uh, um, ce s-a întâmplat și vara aceasta și sunt uh, o tragedie și sunt uh, de acord că cauzele sunt complexe, dar Uniunea Europeană a jucat și ea un rol, ceea ce nu ne dorim, bineînțeles, ne dorim să fim soluția mai degrabă decât problema. Și mă, mi-a plăcut cum ați formulat dumneavoastră lucrurile. Apoi, uh, în ceea ce privește Uh, consultările. Vă amintiți poate că am avut probleme cu sistemul uh, informatic, fiindcă nu ne gândeam, nu ne-am închipuit că o să primim atât de multe răspunsuri. Și după primele problem, probleme tehnice, lucrurile au mers uh, ca pe strune. Am primit milioane de răspunsuri, un record pentru consultările publice, ceea ce arată că cetățenii europeni sunt foarte interesați uh, de acest subiect și că aceasta este o metodă excelentă de a implica și de a da o ocazie de a influența lucrurile și apoi să poată vedea care este rezultatul acestui proces. Și uh, uh nu doar un mulțumesc că v-ați spus uh, părerea. Urmează un, un pas și aici anticipez răspunsul domnului Ertug. Întrebarea sa se refera uh, Uh, la schimbarea orei și ce facem cu rezultatele. Acum uh, este clar că um, pentru comisarul, comisarul Bult și uh, președintele Juncker, care au spus foarte clar care var, vor fi pașii de urmat. Am discutat acest lucru și la seminarul colegiului și președintele Juncker a spus că comisia dorește să revizuiască sistemul actual și la ora actuală finalizăm rezultatele consultărilor care vor fi publicate în următoarele săptămâni. Asta înseamnă că dacă, nu asta te dacă va exista o procedură de codecizie, da, vom face o propunere și a, aceasta va ține cont de uh, răspunsuri din, la consultările cu cetățenii, ceea ce înseamnă că probabil vom desfința schimbarea orei, dar în același timp, în bunul uh, spirit al subsidiarității și dat fiind că și dat fiind că există o partajare a competențelor, bineînțeles, statele membre sunt cele care hotărăsc uh, care, ce ora aleg. Dar vor urma aceste discuții, bineînțeles. Aici vreau să vă spun eu dumneavoastră este că, da, bineînțeles, vom, uh, vom, uh, vom publica o analiză a răspunsurilor primite la consultări și vom face o propunere. Și de ce am grăbit lucrurile? Pentru că dorim ca Parlamentul, ca mandatul acesta să aibă ocazia de a finaliza lucrurile și să aș de acordul. Dacă am fi întârziat lucrurile, nu ar mai fi fost de la latitudinea acestui mandat. Deci, dumneavoastră veți hotărâ care va fi acest rezultat pentru cetățenii europeni. Bun. Acum, domnule um, Ololai, vreau să rectific ceva. Schimbarea orei este pe ordinea de zi datorită Comisiei pentru Transporturi care a adoptat o rezoluție. Deci lucrăm mână în mână. Mm, trebuie spus că datorită comisiei noastre s-a obținut o majoritate printr-o rezoluție și deci datorită nouă. Deci lucrăm umăr la umăr și vreau să vă spun că aceasta este o victorie a Comisiei pentru Transporturi. Aveți de dreptate, doamnă președinte, dar m-a descurajat e, eh, intervenția domnului Van de Camp în ceea ce privește laudele și pozitivitatea față de uh, comisia dumneavoastră, dar aveți perfectă de toate Comisia de Transporturi a jucat un rol covârșitor și a dat un brânci înainte comisiei în ceea ce privește pașii ce trebuie au luați. Bun, domnule Van der Kamp, uh, sunt de părere că ar trebui să vorbim uh, despre succese și nu numai despre ce mai rămâne de făcut și despre eșecuri. Știu că dumneavoastră sunteți foarte modest uh, și um, ați dori să obținem și mai multe rezultate și bineînțeles că dorim și noi acest lucru. Eu sunt o persoană optimistă și îmi place întotdeauna să văd jumătatea plină a paharului. De asta consider că am făcut multe, am obținut multe rezultate și este important să ne amintim asta și să spunem foarte clar că avem foarte multe elemente pozitive unde ne aducem contribuția și vom face în continuare împreună cu comisia dumneavoastră și mai ales împreună cu comisia dumneavoastră. Și da, într-adevăr, sunt de părere că dumneavoastră ați vorbit despre pachet, pachetul de mobilitate 2 și 3. Uh, ar fi putut să fie mai uh, mare, dar ar fi putut, bineînțeles. Dar, în același timp, trebuie să ne asigurăm că există calitate, o bună reglementare și uh, toate acestea durează timp. Dacă vrem să facem o propunere trebuie, pe care, care să ne placă, bineînțeles, și pe care să o putem apăra la nivelul conținutului, există tot timpul un echilibru între uh, între în mișcare repede sau calitate, pe ce punem accent, pe viteză, pe calitate. Deci nu putem să uh, renunțăm la un element în favoarea celuilalt, bineînțeles, și într-adevăr am putea să facem mai mult și mai repede, dar cred că nu asta este realitatea cu care ne confruntăm și propunerea în sine poate uh, ar fi putut uh, să, se dăm mai mult timp să se maturizeze și să ajungem la o calitate mai bună. În ceea ce privește ceful, CEF CEF-ul a fost un instrument minunat, iar comisia dumneavoastră a sprijinit uh, cu multă înflăcărare CEF-ul și, după cum am spus, participarea dumneavoastră la mai multe evenimente unde s-a discutat viitorul CEF a jucat un rol uh, covârșitor uh, în ceea ce privește faptul că avem, iată, acum o propunere atât de bună. Da, întotdeauna am putea să avem mai mulți bani. Cine nu vrea mai mulți bani? Dar trebuie să înțelegem în egală măsură care sunt circumstanțele acestui cadru financiar multianual propus de comisie și realitatea este că, într-adevăr, suntem într-o situație în care acum avem mai puțin bani per total și trebuie să facem unele alegeri, iar în moment, cum știți foarte bine, majoritatea linilor bugetare au um, fost reduse și, totuși, ceful nu a fost redus. Nu avem mai puțin bani, dar nu avem nici mai mulți bani. Dar să nu uităm că nici nu a fost redus bugetul, dacă aducem la oaltă toate elementele. Și nu s-au terminat lucrurile, fiindcă discuțiile CFM sunt încă în derulare. Și Parlamentul, împreună cu Consiliul, vor discuta rezultatul, care va fi rezultatul final al CFM-ului. Și sunt convins că veți solicita în continuare să avem un CEF ambițios care să țină cont toate de, de toate nevoile de investiții. Am vorbit uh, mai devreme de 350 de milioane. Uh, da, putem folosi mai mulți bani pentru transport, fără îndoială, dar trebuie să înțelegem în legală măsură care sunt noile provocări care apar și cu care se confruntă Uniunea Europeană, fie că e vorba de migrație, de protecția frontierilor și așa mai departe. Și bineînțeles că e nevoie de bani și pentru toate acestea. Deci e nevoie să găsim echilibrul uh, adecvat și, bineînțeles, comisia dumneavoastră dorește ca transportul să fie o prioritate. Apoi, durabilitatea transportului. Cred că asta a stat, a fost miezul activității comisiei dumneavoastră și a comisarului Bulci, care a subliniat întotdeauna importanța decarbonizării transportului. Transport, transportul este în continuare mare poluator, se, cu multe gaze, uh, cu um, gaze de emisii de seră. Și de asta s-au făcut foarte multe propuneri în acest sens, pentru decarbonizare. Și suntem foarte serioși în acest sens. Dar știm în egală măsură că combaterea schimbărilor climatice nu se poate face la nivel regional, ci la nivel global. Iată de ce este foarte important să ne asigurăm că partenerii noștri globali sunt și ei alături de noi, fiindcă uh, natura și cerul nu cunosc frontiere. Iată de ce discuțiile noastre uh, Uh, la ICAO și la IMO uh, uh, au fost foarte, foarte importante. Mi-am acum doi ani când am avut ocazia să vă prezint dumneavoastră rezultatul discuțiilor de la ICAO și am putut să înlesnim atunci o un acord sectorial, primul acord sectorial în ceea ce privește reducerea emisiilor din sectorul aviatic. Da, atunci am uh, con- construit cadrul. Detalii sunt mai importante acum. Activitatea, munca este în derulare. Avem rezultate încurajante uh, încurajatoare pardon, de la Consiliul ICAO din iunie și mai sunt lucruri de făcut uh, și în această toamnă, dar cred că ne îndreptăm către un, o structură globală care este foarte, foarte ambițioasă și este mai important faptul că avem nevoie ca din ce în ce mai multe țări să facă parte din această structură globală. Deocamdată nu, nu mi-amintesc, uh, avem 70-75, mă rog, pot să verific din documente, nu cred că asta este important, totuși. Dar cam asta este cifra dar putem să avem mai multe țări participante și putem să facem mai mult, putem să facem uh, consolidarea capacit- uh, procese de, cons- de consolidare a capacităților în uh, diverse țări pentru a le uh, încuraja. Corsia nu este gata, această structură nu este gata, dar mergem în direcția cea bună și vă asigur că uh, comisarul a fost la Consiliul ICAO și a făcut o contribuție foarte importantă înaintea voturilor de la Consiliul din iunie și vom uh, continua să facem același lucru în această toamnă și să, uh, să căutăm o înțelegere globală în aviație. Apoi, um, la AMO, la începutul uh, Organizația Internațională, Maritimă Internațională, am avut un plan ambițios de a reduce emisiile și în sectorul maritim. Și acum la fel, este foarte important să se pună în practic aceste lucruri și că detaliile, detaliile sunt cele mai grele, să vedem cum ajungem până în 2050 și cum vom putea reduce cât mai mult uh, re, emisiile în sectorul maritim. Deci comisia, comisia dumneavoastră a fost tot timpul foarte implicată și, a, și comisia la fel, pentru a înlesni aceste acorduri internaționale. Comisia trebuie să meargă în continuare pe în această direcție, fiindcă numai așa putem a, uh, obține progres la nivel mondial. Apoi, în ceea ce privește mobilitatea nepoluantă și infrastructura, uh, întrebarea domnului Ertug. Da, cred că Aici e nevoie de mai mulți bani, într-adevăr, și mi-amintesc că uh, de curând uh, am avut uh, o discuție foarte utilă pe care ați condus-o dumneavoastră în ceea ce privește modul în care se poate consolida absorpția combustibilor alternativi. Infrastructura joacă un rol foarte important. Infrastructura pentru vehicule electrice, infrastructura pentru vehicule pe hidrogen, dar și pentru Uh, gaz natural lichefiat și pentru asta, uh, pentru asta avem directiva privind infrastructura combustibilor alternativ Trebuie să ne asigurăm că se pune în aplicare pentru pentru că în momentul în care le, pentru a le cere statelor membre să investească în stațiile de încărcare, hidrogen și așa mai departe. Și acest lucru e valabil pentru GNL. Și uh, poate ar fi o idee bună să ne gândim ce instrumente mai putem avea. Un, Um, fondul pentru mobilitate a fost o idee în acest sens și dumneavoastră ați jucat un rol foarte activ și ați promovat această idee. Ați spus și dumneavoastră că la um, cea mai recentă dezbatere TRAN, când s-au discutat amendamentele la raportul dumneavoastră, că nu, nu a deliberat juriul în ceea ce privește detaliile acestui fond, dar iarăși aici trebuie să col- colaborăm, să vedem dacă putem face mai mult și dacă acest element pe viitor ar putea să, să dea un imbold către găsirea unei soluții în acest domeniu. Apoi, Doamna Posta, vă mulțumesc foarte mult pentru documentarele dumneavoastră și vă mulțumesc pentru colaborarea de care ați dat dovadă. Știu că, doamna Foster, mă scuzați, veți mai rămâne aici câteva, câteva timp, după aceea plecați, vă vom uh, duce dorul. Cum ați spus dumneavoastră, dumneavoastră ați sprijin, ne-a sprijinit de multe ori, dar a avut și o voce critică și este o ocazie foarte importantă de a avea această discuție și asta a fost întotdeauna extrem de util și sper că și dumneavoastră credeți acest lucru. Ați vorbit și despre CEF și nevoia de a avea un instrument serios pentru a consolida investițiile în infrastructură. Da, suntem pe aceeași lungime de undă, dar trebuie să ne dăm seama că o provoc. provocare este că CEF este un instrument atât de bun. Ne dăm seama cât de mult a fost angajat acum când uh, banii ajung numai până în 2021, deci am avut o, o angajare de 100% la, la începutul anului viitor, deci ne dăm seama cât de mult este folosit de utilizatori. Apoi, în ceea ce privește aviația dumneavoastră, ați vorbit despre 261 și, bineînțeles, dumneavoastră ne-ați explicat și vă mulțumesc foarte mult pentru acest lucru, care sunt provocările cu care ne-am confruntat uh, pe drumul nostru de a duce mai departe acest proces. Sunt într totul de acord cu dumneavoastră. A fost nefericit faptul că de 5 ani nu, a reu- nu am reușit să înregistrez niciun progres și nu am stat cu brațele în sân. Am încercat să facem eforturi cu toate președințiile, dar problema o reprezintă uh, uh, definiția, definițiile care au uh, care a adus probleme asupra tuturor uh, chestiunilor legate de aviație, dar și acordul aviatic. Și ce a spus uh, cu Ucraina mai devreme este valabil și aici. Ce s-a întâmplat până acum? Uh, curtea în continuare aprobă legislație și se îndepărtează de scopul, fin, de scopul inițial Trebuie să clarificăm acest lucru. Odată ce vom avea ocazia de a înregistra progres, vom, vom face, bineînțeles, fiindcă există mari așteptări din partea părților implicate în ceea ce privește clarificarea acestor chestiuni și mă bucur că ați vorbit despre orientări. Orientările au fost uh, foarte bune, ne-au ajutat, au clarificat lucrurile și au făcut lucrurile mai ușoare în ceea ce privește interpretarea la nivel național, dar nu avem deocamdată o interpretare uniformă în Uniunea Europeană și există și cazuri unde uneori există obligații 261 care nu sunt uh, respectate și pe de altă parte s-ar putea spune că există obligații care s-ar putea să fie excesive. Dumneavoastră ați uh, vorbit uh, despre traficul um, aerian, gestionarea traficului aerian. Acest lucru a fost destul de grav, mai ales vara asta. Și vreau să vă spun că nu e acceptabilă, este inacceptabilă situația. În iunie, iulie și august, în aceste luni, întârzierile acumulate în Europa s-au ridicat uh, la, deasupra nivelului din 2017, din întreg anul. Și, bineînțeles, uh, cu toții poate ați uh, suferit și de pe urma acestui lucru și poate ați observat și ați observat faptul că că avioanele au avut întârzieri. 20% din avioanele din Europa în această vară au avut întârzieri și um, aceeași situație se va repeta anul viitor dacă nu se, dacă nu se schimbă lucrurile. Ați vorbit despre greve. Da, am, și, și companiile aeriene au uh, criticat aceste uh, greve. Dar vreau să vă spun că în această vară grevele au fost cauza numai 9% din întârzieri. Condițiile meteorologice doar 30% și 61% personal și resursele umane. Deci, uh, mai ales în trei sectoare, să zicem, sau trei locații. Nu o să, nu o să dau nume, dar s-ar putea să mai auziți vorbind despre asta. Și pentru uh, întregul an, capacitatea și personalului, deci din ianuarie până la sfârșitul anului, reprezintă 56%, condițiile meteorologice 30% și, uh, și restul uh, grevele. Deci grevele sunt din ce în ce mai puțin importante. Cea mai mare problemă reprezintă capacitatea. Și, și faptul că nu există planificare suficientă a controlorilor aerieni uh, pentru a putea să se livreze un serviciu. Și aici trebuie să punem accentul. Asta este cea mai mare provocare cu care se confruntă aviația europeană și se va confrunta și în continuare. Acum, domnule Telișca, foarte pe scurt, foarte pe scurt, da, domnule Telișca, domnul Telișca a plecat. Vreau să spun că am uh, constatat că s-a registrat progres uh, în 868. Îmi pare rău că nu am vorbit despre domnul People, raportorul care a făcut o treabă foarte bună pe marginea acestui dosar și ne-a permis să ajungem la o situație unde cred că putem ajunge la o finalizare a dosarului până la sfârșitul anului. Indexul de conectivitate, da, ne ocupăm de asta, nu a fost doar o chestiune singulară, îmbunătățim uh, acest index și, bineînțeles, dorim uh, să ducem mai departe acest proces. Domnul Darunda vorbea despre sectorul feroviar și cum putem stimula uh, cetățenii să ia trenurile mai des. Pentru, ar fi bine pentru pentru călătorile mai scurte, dar acest lucru ar fi bine și pentru sector și sectorul s-a îmbunătățit. Noastră a spus pe prioritate faptul că sectorul feroviar mult timp nu a dorit să furnizeze datele ceea ce a îngreunat planificarea călătoriilor și armonizarea sistemelor de rezervare, la, așa cum se întâmplă sistemul în, în sectorul aerian. Dar lucrurile se schimbă datorită dumneavoastră, fiindcă cel al patrulea pachet feroviar ne-a permis să facem mai mult pentru a obține date și există sisteme și mai sofisticate acum care permit uh, înlesnirea rezervărilor, iar pentru noi planificarea călătoriilor, disponibilitatea datelor a, reprezentat o chestiune importantă de ani de zile și, și ne facem efort în acest sens, am făcut și diverse propuneri în acest sens și vom facem în continuare, fiindcă și noi dorim la fel ca dumneavoastră ca mult mai mulți cetățeni să meargă cu trenul și ca trenurile să fie mai de încredere, mai viabile și mai previzibile și în același timp mult mai accesibile cetățenilor. Doamna D'Amato vorbea despre uh, CEF și uh, sunt întru totul de acord că există există infrastructuri care ar putea beneficia de pe urma investițiilor suplimentare. Dar a spus și noastră acest lucru, că asta ține de guvernele naționale. Ele hotărăsc cum vor să folosească fondurile pentru CEF și alte fonduri europene și nu poate să spună comisia, să le dicteze comisia unde să folosesc acești bani. Noi avem rețelele TNT. Rețelele TNT acoperă toate țările și majoritatea regiunilor. Și atâta timp cât banii sunt folosiți pentru rețelele TNT, noi uh, noi avem încredere în statele membre că vor uh, avea o propunere care ține cont de coeziunea și coerența țării respective. Acum, în ceea ce privește cerul uh, european unic. S-a, uh, s-a pus întrebarea, siguranța este pusă în pericol? Nu, vă asigur, siguranța este pe primul loc. Indiferent de modalitatea de transport, nu e vor exista compromisuri în ceea ce privește siguranța. Nu s-a întâmplat acest lucru și anul acesta am uh, reușit în Europa să avem 7,4 milioane de zboruri sigure, în condiții de siguranță, au decolat și au aterizat. Și asta este extraordinar și nu este decât în august. Vreau să vă spun că avem o recordul de securitate cel mai ridicat din uh, lume și nu vom uh, submina niciodată acest lucru și când uh, vom trece la următoarea structură vom menține aceleași standarde de securitate și doamna președintele întrerupe pe vorbitor, îmi cer scuze fiindcă suntem în întârziere. Încep a doua rundă de vorbitori. Dau cuvântul domnului Bar. Un minut. Mulțumesc, domnule Holelai. Mulțumesc. A fost o prezentare interesantă. Mulțumesc pentru cuvintele frumoase la adresa Comisiei TRAN. Și în ceea ce privește grevele uh, în aviație a fost foarte clar ceea ce ați spus și e important acest lucru. Domnul Ertuc a ridicat în discuție un aspect care mă interesează și pe mine, și anume intențiile noastre în ceea ce privește drepturile sociale ale lucrătorilor din aviație. Vorbește despre condițiile atipice de uh, angajare, dumpingul social. A fost făcut un studiu în trecut. M-am îmi amintesc că ne-am întâlnit cu comisarii Bulls și eh, Tyson și am discutat aceste chestiuni. Mă întreb care sunt intențiile dumneavoastră. În eh, ultimile luni de mandat eh, ați depus câteva propuneri pentru aviație și uh, drepturile sociale. Presiunea exercitată de Comisia Europeană asupra Comisiei noastre pentru a accelera adept, uh, adoptarea uh, componentei sociale a pachetului mobilitate. Cred că Comisia nu trebuie să se uh, implice. Uh, cum se poziționează Comisia dacă Parlamentul European nu ar adopta o poziție înainte de sfârșitul anului? Vă retrageți poziția pentru a depune una uh, nouă în ceea ce privește componenta socială a pachetului uh, de mobilitate? Sunteți gata să faceți uh, noi propuneri Uh, venind în întâmpinarea Parlamentului și Consiliului. Veți întări dialogul social și consultarea partenerilor sociali pe teme care se referă la competențele fundamentale ale sindica sindicatelor, cum ar fi organizarea timpului de lucru și o consultare publică în ceea ce privește drepturile sociale ale lucrătorilor din domeniul transportului. Cred că ar fi interesant pentru toată lumea. Și o ultimă întrebare, în ceea ce privește componenta mediu, aveți elemente de transmis uh, uh, în președinție președinția austriacă pentru a ajunge uh, la un obiectiv în ceea ce privește taxele uh, rutiere. Doamna Slotovski, domnul Slotovski. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Domnule director, am două întrebări în ceea ce privește pachetul mobilitate. În primul rând, Peste câteva minute, coordonatorii vor decide ce vom face acest lucru. Însă, în iulie s-a dovedit clar că niciuna dintre părți nu a fost de acord cu o soluție de compromis se pare că este foarte puțin probabil ca uh, să finalizăm uh, lucrurile uh, în acest mandat în ceea ce privește detașarea muncitorilor în sectorul transporturilor. Și asta mă duce la a doua întrebare. Cu doi ani în urmă, Comisia a pus capăt procedurii de infringement pentru Franța și Germania și Parlamentul a început să lucreze la un Lexus Specialis. Însă nu se mai face acest lucru și ar fi foarte greu să avem un rezultat până la sfârșitul acestui mandat. Uh, vă gândiți să vă întoarceți la aceste proceduri? Mulțumesc! Domnul Riche, aveți min, uh, cuvântul un minut. Două întrebări. Prima, Brexitul este un subiect la care nu revin. Uh, rezultatele sunt incerte după cum știți, sunt propuneri făcute de comisie, dar chiar dacă Parlamentul nu este asociat direct uh, la dezbatere, va vota și va fi un vot uh, decisiv pe propunerea finală. Cum uh, Comisia vede această, această poziție, având în vedere temele serioase din domeniul transportului. Cum putem să fim asociați la această temă? A doua întrebare. Ați subliniat constrângerile bugetare cu care ne confruntăm, care este soluția, care este sentimentul uh, conducerii DG Transporturi în, în ceea ce privește cele 20 de miliarde uh, de uh, sumă uh, luată de la uh, competitivitate și uh, redirecționată. Mulțumesc, domnule Riche. Dau cuvântul domnului Kramer, un minut. Mulțumesc. În Cartea Albă 2014 s-a decis că avem 10 obiective și mai multe inițiative. Vreau să știu ce s-a ales de ele. Apoi, uh, forța majoră și invocarea ei, vedem că Ryanair uh, are condiții îngrozitoare, ei spun tot timpul că invocă tot timpul uh, forța majoră și de fapt, deși s-a, tranșat că nu este așa, Uh, ei totuși n-au refuzat să plătească câteodată. De ce nu se taie această argumentație de forță majoră pur și simplu din uh, posibilitățile pe care le invocă companiile? E vorba de bani aici. Când vorbim, de exemplu, de rețeaua de căi fărate, vreau să vă întreb cum putem să-i facem uh, pe, să facem statele membre să-și astupe lacunele Polonia a finanțat totul cu bani europeni de la Cracovia până la granița țării, în partea elaltă, și uh, la alții se folosesc 100 de milioane pentru, de exemplu, în Germania, uh, pentru uh, nu se construiește o bucată de câteva zeci de kilometri care ar putea să rezolve o mare problemă. Sau Bruxelles-Valenciennes, de asemenea, dacă s-ar putea uh, reduce de la 2 ore la o oră timpul de călătorie, deja ar fi o mare diferență la nivel european. Cum facem să nu fie atât de naționaliști? Mulțumesc, Dau cuvântul domnului Deli. Mulțumesc, doamnă președinte. Două remarci. Sunt de acord cu dumneavoastră, domnule Holelai, și cu colegii că 4 iulie nu a fost un moment uh, vesel aici în uh, Parlament. Am fost raportor uh, din umbră la cel de-al patrulea pachet feroviar și nu vreau să văd un al doilea scenariu uh, uh, repetându-se. Pentru că vă amintiți, am avut o primă lectură pregătită de uh, legislativul anterior, apoi o diferență mare cu poziția Consiliului și textul Parlamentului, care nu mai era de actualitate și am avut o mare problemă în această privință vedeți uh, o mișcare de partea Consiliului și a doua întrebare în uh, ceea ce privește dubla utilizare a TNT. E o idee extraordinară, dar nu credeți că ar putea să fie probleme de finanțare paralelă și care ar fi implicațiile asupra cefului care uh, deja uh, a suferit uh, din cauza fondului lepsii și așa mai departe? Mulțumesc. Doamna Grapini, aveți cuvântul un minut. Mulțumesc. Uh, vreau să mulțumesc Comisiei și să apreciez prezentarea extrem de exactă și faptul că vedem și paharul plin, domnule Hololai. <laughs> Eu apreciez acest lucru. Am foarte scurt, sigur ați răspuns deja la foarte multe lucruri pe care le doream, dar vorbim de conectivitate, uh, vorbim de o piață internă. Dumneavoastră ați spus că este responsabilitatea statelor pentru infrastructură, că vorbim de cale ferată sau rutieră. Întrebarea mea este dacă banii de la Uniunea Europeană se dau Uh, uh, statelor membre în cantitate aproape egală. Cum poate estul să ajungă la o infrastructură uh, pe cale ferată și special pe cale ferată și uh, rutieră uh, la nivelul calității celor din vest. Nefuncționarea infrastructurii din est afectează și partea de vest, pentru că vorbim de o piață internă. Dacă se pot găsi soluții, pentru că un coleg spunea să mergem cu trenul, dar <laughs> atunci când nu este cale ferată, sunt zone care nu mai au cale ferată, nu mai au trenuri, ce putem face? face și dacă uh, la pachetul de mobilitate, eu personal sunt tristă că n-a trecut de Parlament, dacă dumneavoastră puteți să ne spuneți cu, dacă considerați că este dumping social, uh, transportul dintr-o țară din est într-o țară din vest, traversând trei state, uh, cu, evident, plata salariilor din țara de origine de unde pleacă tirul. Mulțumesc foarte mult! Merci beaucoup, Madame Grappini. Monsieur Caputo, pour une minute, s'il vous plaît. Do Domnul Caputo, Mulțumesc. Manipulațiuni. Comisia Europeană vede că s-au întâmplat toate manipulările în domeniul auto după Dieselgate și modificarea uh, statisticilor despre emisie. Știți că există standarde noi care au fost introduse, însă să vedem ce se va întâmpla cu acestea. E mai bine uh, ca Centrul Comun uh, al, de Cercetare al Uniunii Europene uh, să analizeze de aceasta foarte bine, pentru că au fost manipulări artificiale uh, la firmele de auto, au dus la anumite rezultate umflate, cred aici. Eu zic că ar trebui revizuite aceste obiective, ar trebui revizuite și în lumina noilor standarde. Procedurile acestea pe care le aplicăm acum uh, ar modifica deci, și obiectivele pe care le-am stabilit pentru 2025-2030. Comisia am înțeles că încearcă să lucreze la o mobilitate cu carbon redus și vreau să știu ce face pentru a preveni un nou scandal ca acesta, pentru ca să nu se mai repete încă o dată o conturnare a normelor așa cum s-a întâmplat înainte. Merci beaucoup. Mulțumesc, domnule Caputo. Doamna de Monte, ultima intervenientă. Eh, come prima cosa, mi Mulțumesc. Sunt și eu de acord cu ce a spus dumneavoastră, doamnă președinte, la început cu podul de la Genova și mie mi se pare foarte trist, dar nici măcar nu e suficient să spun așa ceva, mai degrabă este incalificabil. Iar președintele Consiliului nostru, adică premierul, consideră că în momentul în care mor oameni, merită să facă propagandă europeană împotriva Uniunii Europene cu acest eveniment din care face parte de altfel Uniunea aceasta. Eu zic că vreau, vreau să vă întreb, adică ce posibilități avem ca o operă care a fost dată în concesiune, de exemplu o autostradă, să fie totuși Uh, Uh, evaluate pentru reconstruire sau pentru ca să se verifice dacă securitatea este cu adevărat prioritară. A doua întrebare se referă la aviație. Ryanair, după cum au mai zis și alți colegi, au fost obiectul multor atenții mediatice uh, din motive foarte clare, care au fost mai ales greve. E nevoie totuși uh, de o schimbare la a procedurilor, pentru că mereu s-au invocat cazurile de forță majoră și drepturile pasagerilor au fost încălcate. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă Demonte. Domnule Holelai, trebuie să răspundeți uh, rapid la uh, toate întrebările. Nu avem 20 uh, de minute la dispoziție. Aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamna președintă. Dați-mi voie să mulțumesc uh, tuturor membrilor care au adresat întrebări și o să încerc să răspund uh, cât de bine pot. Și poate că unele dintre răspunsuri uh, vor fi transmise și în scris, dacă nu am dat suficiente detalii. Domnule Bachon, ați pus aceeași întrebare cu domnul Ertug, însă vroiam să uh, tocmai voiam să răspund uh, și mi-am dat seama că nu mai aveam timp, a fost vina mea. Sigur, uh, drepturile sociale în aviație sunt foarte importante și sunt evidențiate în strategia în domeniul aviației. Trebuie să facem ceva ca să ne asigurăm că toate drepturile sociale uh, ale cetățenilor europeni sunt garantate și în aviație, ceea ce este în general cazul. Uh, avem întâlniri bilaterale lunare cu sindicatele unde discutăm aspecte sociale din aviație, uh, inclusiv uh, locurile de muncă atipice. Și există o serie de probleme în discuție. Am comandat un studiu pentru a vedea ce măsuri sunt necesare și ce fel de schimbări sunt necesare la regulile existente. Uh, o chestiune importantă este uh, definirea uh, bazei Uh, va fi publicat un uh, raport înainte de sfârșitul uh, anului. Vor fi incluse acolo și ocuparea atipică. Sunt consultări în curs. 18% din piloți și 20% din personalul de cabină au răspuns că sunt angajați și munca lor este una atipică. Deci trebuie să vedem ce dispoziții există pentru a acoperi aceste chestiuni. După cum uh, știți și așa cum uh, uh, președintele Comisiei a indicat, nu vor fi propuneri legislative noi făcute de această comisie. Deci nu vom face o propunere legislativă, dar vom face o analiză aprofundată și vom fi gata să prezentăm uh, fie la sfârșitul anului, fie la începutul anului următor uh, și vom veni cu un plan de acțiune uh, în legătură cu următorii pași de făcut luăm lucrurile foarte în serios. Vreau să subliniez că în multe din aceste cazuri aplicarea depinde de autoritățile naționale și suntem în strâns contact cu autoritățile naționale, mai ales acolo, în țările unde aceste uh, probleme sunt uh, prioritare. Deci uh, acest dialog este în curs și cred că acest lucru este important. Apoi, S-a pus întrebarea în legătură cu pachetul de mobilitate. Uh, s-a spus că nu trebuie să punem presiuni, dar nu cred că încercăm să uh, punem presiuni, ci toți vrem să găsim o soluție. Dacă uh, aș, ar fi să definesc uh, tipul de presiune, a spune că este o presiune pozitivă și, una și nu una negativă, pentru că uh, situația din uh, prezent nu este una mulțumitoare. Mulțum, mulțumitoare. Și, uh, sigur, trebuie să colaborăm. Uh, suntem la dispoziția dumneavoastră 24 de ore, 7 zile pentru a colabora în acest sens. În ceea ce privește președinția austriacă și dacă îi vom uh, sprijini pentru a face uh, progrese în ceea ce este componenta de mediu din pachetul uh, mobilitate. Da, lucrăm îndeaproape cu președinția austriacă, încercăm să exercităm presiuni pozitive asupra președinției austriece și sperăm să realizăm un progres. Însă, din nou, avem uh, puțin timp la dispoziție, ne dăm seama de asta. Și uh, la un anumit moment uh, trebuie să avem niște opțiuni și accentul trebuie să fie pus pe acele dosare unde se va ajunge la o concluzie care vor putea fi finalizate. În general, președinția austriacă a avut întâlniri bilaterale pe timpul verii, Uh, și ne așteptăm ca la sfârșitul acestei luni să, vine, să vină cu propuneri de compromis în uh, Consiliu. Pentru că o altă întrebare a fost, da, cum arată lucrurile privite din perspectiva uh, Consiliului sunt posibilități de a găsi punți de comunicare între pozițiile divergente. din punct de vedere uh, al extremelor, dacă lăsăm uh, extremele deoparte și încercăm să definim uh, calea de mijloc, poate că ajungem la un compromis. Apoi, uh, toate lucrurile sunt legate. Nu poți să spui că rezolvi o problemă și nu rezolvi o alta. Deci este tot un soi de pachet uh, pe care trebuie să-l abordăm. Sigur, e mai ușor de spus decât de făcut. Domnul Zlotovski s-a a pus o întrebare în legătură cu procesul de infringement, de încălcare. Uh, sigur, totul este pe masa de discuție, uh, nimic uh, nu a plecat de acolo până una alta, suntem foarte optimiști, lucrăm cu pachetul de mobilitate și atunci când lucrurile sunt în curs, nu Uh, cred că e potrivit uh, să continuăm pe această cale a uh, procedurii de infringement. Sigur, dacă ajungem la situația în care nu avem o soluție, atunci putem să folosim toate, noi ca și comisie, toate instrumentele. Domnule Riche, domnul Riche a întrebat despre Brexit și despre implicarea noastră. Am, pus două, am uh, făcut două propuneri la care m-am referit mai devreme. Uh, acestea vor fi abordate în procesul de codecizie și Comisia Tran va fi pe deplin implicată. Este uh, o temă uh, la care în timpul ne presează. În ceea ce, ne privește, în ceea ce privește constrângerile bugetare, uh, sunt, uh, desigur, multe posibilități de a investi în infrastructură. Uh, SEF-ul a fost cel mai bun mecanism, fără îndoială, dar avem uh, fondurile regionale, fondul de coeziune și apoi InvestEU și transportul a beneficiat, cred că 12, 12% din sume au fost proiecte de transport Uh, frumusețea asefului sunt granturile și acestea sunt esențiale. S-a pus o întrebare în legătură cu infrastructura feroviară. Sigur, uh, există verige, verigi lipsă în infrastructura feroviară, dar granturile trebuie să existe pentru a susține aceste verigi lipsă, pentru a rezolva uh, Uh, blocajele, pentru că în această privință granturile sunt esențiale pentru a ne asigura că rețeaua ca o entitate funcționează. Și s-a spus foarte bine că în rețeaua feroviară există uh, secțiuni în care nu s-a investit. Știu că ați ridicat această problemă de mai multe ori în trecut, dar nu am uitat că și noi am ridicat-o în discuția cu uh, statele membre în cauză. Însă, în ultima instanță, este alegerea lor. Li se spune, aveți uh, mecanismul SEF, uh, puteți să rezolvați această problemă, de ce nu o faceți? Și, indiferent de uh, exemplele pe care le-ați dat, nu legați de nimic. Aș vrea să spun că uneori am asistat la menținerea unei astfel de uh, verici lipsă pentru a împiedica uh, concurența, uh, ceea ce este de neacceptat. Am văzut cazuri în care o cale ferată a fost eliminată pentru ca cineva să nu intre pe piață. Cred că lucrurile trebuie să se schimbe Ați vorbit despre Carta Albă. Trebuie să uh, mă întorc la acest lucru înscris pentru că nu știu exact uh, cât am realizat și cât nu. Cel puțin acum patru ani în urmă, atunci când am făcut uh, evaluarea, cred că această cartă încă uh, era utilă. Uh, cred însă, da, poate că spun prea mult acum, dar cred că următoarea comisie va trebui să analizeze Carta Albă și factorii politici de atunci vor trebui să hotărească dacă își mai îndeplinește uh, sau nu uh, scopul. Este important să uh, continuăm să construim un cadru optim în care să operăm atunci când Domnule Olelai, din păcate nu mai avem uh, timp. Avem o reuniune a coordonatorilor și cred că pentru ceilalți veți da răspunsurile în uh, scris. Vă mulțumesc uh, pentru faptul că aveți un discurs înflăcărat uh, și ați răspuns în felul acesta la întrebările noastre și faptul că ați răspuns la toate aceste întrebări. Să aplaudăm acest schimb de opinii și răspunsurile date de domnul Holelai.